Nu cred că va fi greu. E totuși 9 și 5, au trecut 5 minute peste ora la care ne-am propus să începem. Chiar dacă nu e multă lume, trebuie să începem pentru că avem o agendă destul de încărcată. Auch în afară de estonă și malteză avem toate limbile uh, oficiale disponibile, inclusiv croata, care ne va fi pusă la dispoziție până joi seara inclusiv. Un alt anunț pe care am să vi-l fac este că miercuri 28, adică astăzi, va avea loc un atelier cu începere de la 12.30 și până la 14.45 în sala PHS pe 7C05 cu titlul Economia Sănătății, Health Economics. Acest uh, workshop va fi uh, uh organizat sub patronajul colegului Peterle și altor colegi și o al treilea anunț al președintelui, azi vom fi vizitați în cursul după amiezii de trei uh, jurnaliști care participă la sesiunea de la ora 15 până la 18.30 și sunt invitații doamne Hibner. Iar mor, mâine vor veni în mijlocul nostru uh, studenți din anii 3 și 4 de studiu de la Universitatea din Leeuwarden, Olanda. În mijlocul nostru vor fi și unii practicanți din partea DigiSanco de la Comisia Europeană. Al patrulea anunț al președintelui. Delegația pentru Parlamentul European pentru Asia de Sud ne-a invitat mâine 29 eh, noiembrie ca de la 11.30 la 12.30 să participăm la o reuniune a lor cu privire la conferința COP18. Se dorește un schimb de opinii pe această temă. Acum eu știu că mâine avem și dezbatere, avem și voturi, dar n-ar fi rău dacă din fiecare grup politic măcar un membru ar putea fi să zicem, pus pe uh, delegat uh, să participe la această reuniune. Acum, cred că putem trece la punctul următor, adoptarea ordinei de zi. Am înțeles că nu există obiecții. Dacă mai există acum, să-mi spuneți. Bun. Atunci uh, trecem mai departe la um, um, aprobarea proceselor verbale Ehm, și trecem mai departe la eh, punctul 4, pregătiri pentru CITES COP16. Eh, la acest dosar participă și un eh, invitat, domnul Jean Sanclon, care ne va <clears throat> face o scurtă prezentare pe această temă. Bine ați venit în mijlocul nostru, stimate domn, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair, and good morning. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru invitația de a uh, mă alătura acestor deliberări din dimineața de azi. Vreau să mulțumesc și secretariatului și Comității Sud-Estice pentru uh, sprijinul acordat în implementarea convenției noastre. Uh, sigur, sunt eforturi individuale a 27 state membre, dar și un efort comun european și un efort uh, uh, pentru care mulțumim și Comisiei. Deschiderea celei de-a 16 cea reuniuni va fi una aniversară pentru că vom avea un jubileu rotund de la reuniunea Uh, inaugurală din 1973 de, de la Washington. De aceea, de fapt, uh, această uh, COP se numește și Convenția de la Washington. Această convinție vizează posibilitatea de supraviețuire în sălbăticire a mai multor specii de animale și de asemenea uh, urmărim și braconajul ilegal și monitorizăm și um, uciderile ilegale de animale, cum ar fi uh, respectiv recoltarea de fildeș în ultimii decenii. În 2007, de exemplu, uh, au fost 13 rinoceri uh, braconați. Uh, anul trecut au fost 400, anul acesta deja până acum sunt 550. Deci trendul uh, de ucidere și de braconare a rinocerilor și elefanților eh, este înspăimântător. Trebuie să facem ceva pentru ca stăvili această practică. Ehm, eh, constatăm chiar o profesionalizare a braconajului. Eh, deci criminali, profesioniști, miliții de rebeli, în Kenya, în Kenya până astăzi, uh, uh, în anul 2012, au murit 10 uh, ranger care păzeau parcurile naționale. Parcurile naționale. Sunt și cazuri de corupție, autoritățile publice, persoanele private sunt victimele acestor acte de corupție. Deci trebuie să face, să înfruntăm acest trend în creștere îngrijorătoare. Mai sunt și alte îngrijorări pe care le avem, în special cu unele specii marine, eh, pentru care, de exemplu, analizăm dacă nu cumva ar trebui să eh, includem unele specii de eh, animale marine în domeniul de aplicație al convenției. De asemenea, și unele specii de, de arbori Uh, care se pretează la prelucrarea uh, în cherestea trebuie protejate. Uh, în rândul animalelor marine, în special rechinii, dar și alte specii ar trebui incluse, dar mai sunt, după cum vă spuneam, și unele specii vegetale mai trebuie să finalizăm și definiția introduction from the sea în limba engleză, deci uh, uh, animale introduse în circuitul uh, ilegal din spre mare. Dacă vrem să implementăm convinția cu lista de animale marine periclitate, atunci trebuie să realizăm această definiție. Apoi, în ce privește facilitatea globală pentru mediu, primul fond global pentru protecția mediului, Trebuie trebuie să fie mai cuprinzător ca să poată uh, ca să poată include și uh, uh, CITES în punerea sa în aplicare. CITES ar putea să ofere consultanță de specialitate în acest sens. Noi avem o viziune strategică și uh, avem deja o, o propunere concretă din partea uh, uh, guvernului elvețian pentru exploatarea sinergiilor pe care CITES le poate uh, oferi. Există și un, un Consorțiu Internațional de Combatere a Braconajului, CITES împreună cu Europol și cu alte instituții și cu Interpol încearcă să asiste autoritățile naționale și locale în combaterea uh, braconajului și în special combaterea crimei organizate legate de braconaj. Așadar, domnule președinte, această, această COP este una semnificativă. Eh, sunt multe specii de inclus în domeniul de aplicare al convenției. Trebuie ca cadrul de reglementare în care acționează această convenție să fie ajustat și asta în condițiile în care suntem confruntați cu o creștere înspăimântătoare a uh, braconajului, uciderii animalelor și uh, comerțul cu produsele din aceste animale, care sunt totuși un tezaur mondial. Mulțumim pentru această uh, prezentare. Știm că conferința va avea loc pe 3-4 martie la Bangkok. Uh, înțeleg uh, din cele spuse dumneavoastră că miza este foarte mare și Parlamentul va adresa o întrebare orală Comisiei și Consiliului, uh, respectiv va uh, pregăti o rezoluție în acest sens și acum uh, pe urna de zi urmează co-sponsorii acestor, uh, acestei rezoluții. Uh, mai întâi dau cuvântul cuvântului Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna de Lange este co-sponsor pentru această rezoluție. Din păcate nu este în sală și îmi cer scuze numele ei pentru absență. Dacă vedem cifrele care sunt, au fost tocmai prezentate, trebuie să ne fie foarte clar că există foarte multe specii care sunt puternic periclitate și că este nevoie de o urgentă acțiune din partea uh, noastră. Asta înseamnă o poziție determinată din uh, partea statelor participante la conferința de anul viitor. Sigur că uh, există relații contractuale deja în acest sens, dar ele trebuie puse în și în aplicare. Trebuie să existe și o transparență în procesul decizional și să spunem foarte clar care sunt uh, statele care uh, doresc includerea anumitor specii pe uh, lista convenției. Deci, um, acest lucru trebuie să fie clar. Sigur, conform regulilor de procedură, votul este secret și, din păcate, a devenit o un uz curând, curent uh, să uh, votăm în, astfel, uh, în acest fel, dar trebuie să mergem și puțin după noua metoda de name and shame pentru a exercita suficientă presiune politică. Asta presupune și punerea la dispoziția unor mijloace financiare corespunzătoare pentru desfășurarea activii noastre. Uh, este, avem, de exemplu, acest program de monitorizare a uciderii ilegale de elefanțe. Uh, este o încercare uh, a Tanzaniei de a face față fenomenului, dar a declasa această, acest program din, de la o prioritate la un program non-prioritar este, este total greșit. De aceea lucrurile trebuie să fie mai clare. De asemenea, demarcarea foarte exactă a zonelor de protecție trebuie să se supună același reguli foarte clare și în ce privește așa numita introduction from the sea, trebuie să ținem cont că uh, biodiversitatea marină încă nu este pe departe uh, cunoscută în întregime și că trebuie să avem grijă la uh, modul în care sunt exploatate anumite specii marine. În ce privește rechinii, trebuie să apelăm Eh, la statele membre, eh, dar și la toate statele semnatare a Convenției să eh, adopte standarde dintre cele mai riguroase pentru ca și generația copiilor și copiilor copiilor noștri să se bucure de aceeași biodiversitate. Mulțumesc, doamna Karenbach, pentru grupul socialist. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și co-sponsorilor pentru colaborarea bună vreau să completez la cele spuse de Richard Zeber în numele lui Esther că am fost supuși unui lobby foarte puternic uh, pentru includerea aspect, includerea anumitor specii de animale. Uh, uh sigur că volumul rezoluției uh, este limitat și din cauza traducerilor care se fac pentru fiecare text de rezoluție, dar am fi dorit să includem și alte specii, deci eh, rog pe colegii care mai doresc să semneze amendamentele noastre să o facă până în 5 decembrie, pentru că putem să mai completăm lista. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și colegului care ne-a făcut prezentarea introductivă și colegilor pentru o bună cooperare de care au dat dovadă pentru a ajunge la rezoluția la care am ajuns. Și nu în ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Iane pentru contribuția la rezoluția pe care o discutăm. Nu o să repet ceea ce domnul Scandelan și o parte dintre colegi au menționat deja, și anume importanța COP în Bangkok anul viitor, importanța pentru specii terestre și marine. De asemenea, transparența este foarte importantă. Richard Ziber uh, a și spus acest lucru. Este însă un lucru pe care vreau să-l menționez în mod specific și anume braconajul este în creștere puternică. John Scannon deja a menționat situația rinocerilor, de la 15 în 2007 la peste 500 acum victime ale braconajului, deci avem o problemă foarte gravă, evident. Am putea spune că în trecut erau niște hoți mărunți pe scena braconajului și acum am ajuns la criminalitatea internațională organizată. Ceea ce înseamnă că trebuie să facem ceva, că nu ne mai luptăm cu niște infractori mărunți, ci cu niște uh, criminali internaționali. E o piață de 10 miliarde de dolari pe an, deci vorbim de niște sume foarte mari am fost foarte impresionat acum trei săptămâni când am ascultat-o pe secretara de stat Hillary Clinton a Statelor Unite. Subliniez asta, nu a venit din partea autorităților de mediu, ci de la secretarul de stat american, care a pus un mare accent pe problema braconajului. Asta nu doar pentru a salva planeta noastră și tot ce trăiește aici, ci și datorită efectelor pe care le uh, implică. E o problemă de securitate în multe regiuni ale lumii, o problemă de sănătate. Deci mm, vorbim de ceva mult mai mult decât de dispariția unor specii. Cred că este esențial ca și Europa să își intensifice eforturile și nu doar comisarul Potocnic să lupte împotriva acestor crime, împotriva vieții animalelor. Știm că și uh, doamna Ashton a ridicat acest subiect și a spus că trebuie să facem tot ce putem pentru a găsi o soluție. Am laudat-o pe Hillary Clinton, dar acum trebuie să și critic Statele Unite, fiindcă ne-a spus că traficul cu, uh, ilegal cu animale ocupă locul al doilea ca importanță după traficul cu arme. Traficul, vorbim de traficul ilegal aici. Dar dacă comparăm banii pe care îi cheltuie pe lupta împotriva drogurilor 15 miliarde de dolari pe an în Statele Unite cu banii pe care îi cheltuie pentru combaterea braconajului, vedem că vorbim despre mărunțiși aici. Acum trei săptămâni am mai adăugat 100 de mii de dolari la aceste fonduri, care e absolut zero în comparație cu cele 15 miliarde pe an pentru combaterea traficului ilegal de droguri. Prin urmare, cred că trebuie să începem să trecem și la fapte, nu să ne limităm doar la vorbe. Nu vorbim doar de combaterea criminalității internaționale, ci și de încercările de a convinge China, în special și țările din Asia de Sud-Est, să încerce să reducă cererea de produse care provin um, de la aceste animale rinoceri și așa mai departe. Fiindcă acolo oamenii, pe măsură ce devin mai bogați, doresc să aibă obiecte din uh, fildeș sau din cor de rinocer ca uh, simbol al uh, creșterii veniturilor în clasa mijlocie. Prin urmare, și de aici trebuie să abordăm problema. Și aș vrea să-l întreb pe John Scanlon dacă CITES poate juca un rol aici. Fiindcă activitățile de prevenție cred că sunt și mai importante decât combaterea acestor infractori. Interpolul joacă un rol foarte important, dar și acolo capacitățile sunt limitate. Acum doi ani am vorbit, cred că, cu singura persoană care se ocupă de combaterea braconajului în Asia de Sud-Est din partea Interpolului. Sper că acum are mai mulți colegi, domnul Schelă ne poate spune, dar în orice caz capacitatea redusă, capacitatea umană este o problemă aici. Și întrebarea mea pentru Comisia Europeană ar fi ce planuri aveți pentru a vă intensifica acțiunile împotriva acestor infracțiuni eh, de braconaj. E o prioritate pentru DG Environment și pentru alte sectoare ale Comisiei Europene și dacă ne putem alătura Statelor Unite pentru a da un nou stimulent foarte puternic și pentru a aborda serios problema. Ah, și acum Bas Eichhout din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim domnului Scanlon pentru prezentarea introductivă. Îmi cer scuze că am întârziat puțin, dar sunt sigur că ați făcut o prezentare foarte bună despre importanța CITES. Este foarte clar că trebuie să jucăm un rol important uh, și să ne asigurăm că Uniunea Europeană se poziționează mai clar și mai ambițios pe scena internațională în aceste eforturi. Nu o să repet ceea ce au spus uh, colegii care au intervenit înaintea mea. Fi... Veți vedea și dumneavoastră că în acest uh, Parlament avem o cooperare și majoritate transpartinică pentru a ne asigura că poziția UE la Bangkok va fi una foarte ambițioasă. Ce vreau să subliniez este nevoia de a ne asigura că Europa va juca un rol la Bangkok? Și asta este o întrebare pe care vreau să o adresez și Comisiei. Vom fi pregătiți la timp de data aceasta pentru a ne asigura că atunci când se ajunge la un vot transparent, și sperăm că va fi un vot transparent și se renunță la sistemul secret de vot, dacă odată ajunși acolo, UE poate să se asigure, să fie sigură că are aliați. Am fost la Doha la întâlnirea COP anterioară a CITES și a fost dezamăgitor să văd cum uh, Europa încerca să promoveze uh, introducerea mai multor altor specii în anexa 1 și așa mai departe, dar am pierdut aproape tot ce ne doream să fie aprobat. De ce? Pentru că toate celelalte țări care au venit acolo erau mai bine pregătite. Știm că Europa, de asemenea, a făcut eforturi să ajungă la o poziție comună pe tonul roșu și probabil de aia nu avem nimic deocamdată în acest sens, fiindcă știm ca europeni cât de bine funcționează să ne divizăm în UE, deci am ajuns la o poziție comună în ziua în care a început întâlnirea CITES și comisia a mers la Doha și a trebuit să uh, își formuleze acolo o poziție. Deci a fost foarte dureros pentru UE, dar și toate celelalte voturi pe speciile de rechin, de exemplu, am fost pur și simplu înfrânți. De ce? Pentru că ne străduiam să ajungem la o poziție comună UE și în același timp uh, alte țări călătoreau peste tot și încercau să se ralieze sau să-și obțină oameni care să se ralieze poziției lor. Noi ne ne-am străduit să ajungem la o poziție comună și când am ajuns acolo, da, am votat cum trebuia, dar ceilalți n-au făcut-o. Și asta este o problemă pentru instituțiile europene. O să ne facem temele și la timp, de data asta, ce vom face pentru a ne asigura că poziția noastră este o poziție la care se alătură și alte țări care nu sunt membre UE. Asta e o întrebare importantă, zic eu, și aș vrea să știu cum intenționează Comisia să pună în aplicare această strategie și mai ales ce am învățat de la întâlnirea anterioară COP din Doha. Asta e principala mea întrebare. În rest, este clar că încercăm prin amendamente să includem specii specifice în rezoluția Parlamentului, dar ce vreau să spun este că um, eu sunt sigur că Parlamentul poate ajunge la o bună rezoluție. Nu cred că asta va fi problema. Problema va fi cum să ne asigurăm că rezoluția respectivă e pusă în practică și că la Bangkok vom avea mai mare succes decât în Doha. problem Președintele, da, asta e de multe ori problema, pentru că rezoluția este bună în teorie, dar trebuie ca rezoluția să fie pusă în aplicare și în practică. Și acum, următorul vorbitor este domnul Peter von Dalen. Voorzitter, dank aan de secretaris-generaal dat hij hier een uh, korte uiteenzetting heeft gegeven over de Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumim și secretarului general care ne-a făcut o scurtă uh, introducere și ne-a prezentat problemele cu care ne confruntăm. Mă interesează în mod special toate aspectele care țin de braconaj. Uh, atacurile acestea împotriva elefanților. Știm că facem eforturi să combatem acest lucru, dar nu prea reușim nimic. La începutul anului am fost în Africa de Sud și am vizitat niște parcuri mici, dar foarte bine protejate, foarte bine supravegheate și în ciuda acestei protecții permanente, mai mulți rinoceri, din păcate, au avut um, cornul acela tăiat și paznicii respectivi nu au putut să facă nimic. Ce putem face? Cred că e important să ne concentrăm mai mult uh, acțiunile. Suntem obișnuiți să venim cu rezoluții solide, cu foarte multe puncte. Eu cred că rezoluția trebuie să aibă unul sau două puncte concrete și atât braconajul, traficul de uh, produse animaliere trebuie să fie interzise. 2013 trebuie să fie anul în care pe scena politică hotărâm că trebuie să acționăm. Și, uh, domnule președinte, trebuie să vedem unde sunt uh, instrumentele financiare necesare și care sunt alianțele care ne vor permite să avem câștig de cauză, fiindcă avem nevoie de sprijin. Ați menționat aici Statele Unite, dar vorbim totuși aici de promisiuni goale, de dorințe, de mici discursuri făcute aici și colo, sute de mii de dolari doar date în aceste fonduri, care nu ajută la nimic. Trebuie să există o concentrare mai mare a eforturilor, o mai mare concretizarea acțiunilor ca să ajungem la ceea ce ne dorim. Și asta trebuie să fie punctul forte pe care ne axăm în 2013. Și mă întreb, domnule secretar general, există efecte pozitive pe care le observăm în uh, urma luptei împotriva mutilării acestor animale? sunt absolut îngrozit de ceea ce am auzit și aș vrea să știu, există vreo speranță de schimbare? Eu personal nu cred, dar poate că sunt eu pesimist. Mulțumesc următorul vorbitor, Kai Schlüter. Mulțumesc, salut și eu această rezoluție. Mă bucur că și pisicile de mare au fost uh, incluse, fiindcă uh, problema cu acestea este în creștere. Am interzis uh, tăierea aripioarelor la rechini, care se întâmplă din cauza unor tradu- tradiții la chinez și acum mă bucur că am introdus și pisicile de mare pe listă. Există o dimensiune ce lipsește din rezoluție și anume, Gebrandi cred că a menționat-o, Uh, aspectul care ține de securitate trebuie avut în vedere. Am văzut cazuri unde infractori sau teroriști uh, au mers, uh, s-au deplasat în Africa pentru a împușca elefanți și alte animale ca să-și financeze activitățile. Și mă întreb de ce să nu ajutăm în acest sens, în combaterea acestor activități, fiindcă uh, există țări care au mulți pașnici, mulți pădurari, dar sunt uh, absolut depășiți din punct de vedere al dotării. Și cred că în loc să ne trimitem dronele și bombele în Afganistan și în Pakistan, de ce să nu trimitem o dronă să vadă ce se întâmplă în Africa și să ajute pe oamenii ăștia să găsească braconierii? Asta e o dimensiune unde putem interveni, să ajutăm cu tehnologia de supraveghere, de exemplu, să ajutăm oamenii care asigură paza și siguranța să își protejeze viața lor și animalelor și să-i găsească pe braconieri. Ca ajută și și acum dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Um, good morning, everybody. Bună dimineața! Mulțumesc pentru interesul pe care îl manifestați față de CITES. Suntem și noi de acord, este un element foarte important și un instrument internațional foarte relevant pentru promovarea biodiversității și promovarea comerțului durabil. Într-adevăr, Uniunea Europeană s-a implicat în sprijinirea acestui instrument și vom continua această abordare, fiindcă mai rămân multe probleme de rezolvat, printre care se numără și braconajul, care a fost menționat aici de mai multe ori. După cum știți, Comisia pregătește o decizie a Consiliului. Am lansat procesul de consultare internă de curând pentru acea decizie a Consiliului care va defini poziția UE la COP Și uh, sigur că e prea devreme să intrăm în detalii cu privire la această procedură, care deocamdată e doar în faza de discuții pe plan intern, dar am putea totuși să subliniem trei elemente pe care acesta o conține. În primul rând, vrem să ne asigurăm că CITES se folosește pentru protecția speciilor marine. Am vorbit Deja am auzit pensionat chiar de mai multe ori aici speciile de rechini și credem că Iată, avem o bună ocazie pentru a pune accentul pe câteva dintre aceste specii. E important să menționăm că UE se va putea uh, uni cu țările din America de Sud în acest sens și asta înseamnă un pas înainte față de acum trei ani. Există mai multe propuneri comune de exemplu, în ceea ce privește rechinul ciocan. O a doua prioritate pentru noi ar fi să ne asigurăm că avem o convenție mai transparentă. Am vorbit uh, deja despre voturile secrete au fost menționate aici. Noi credem că sistemul acesta de vot secret e folosit în mod disproporționat în CITES și în momentul de față e prea ușor să ceri să se treacă la vot secret și am vrea uh, ca procedura să nu mai fie chiar așa flexibilă. E interesant de observat că nu doar Uniunea Europeană cere acest lucru, ci și, ca să dau doar un exemplu, Mexicul. Deși precis că ei nu vor avea așa o abordare ambițioasă ca noi. Un al doilea element care ar crește transparența este evitarea conflictelor de interese la nivelul comisiilor care se ocupă de CITES. Deocamdată nicăieri nu se prevede interzicerea conflictului de interes și noi am vrea să uh, găsim o metodă să facem acest lucru. Și o a treia prioritate este punerea în aplicare și intrarea în vigoare. Uh, lucrurile trebuie încă să fie puse în practică. Cei care au vorbit înaintea mea au subliniat principalele probleme care țin de implementare și aplicare. Și, pe scurt, ca să prezint uh, mai tranșant poziția noastră, Nu ne interesează să avem liste din ce în ce mai lungi dacă până la urmă se dovedește că nu putem uh, uh, oferi protecție speciilor care deja se găsesc pe listă. Prin urmare, pentru întâlnirea din Thailanda. Sperăm și UE și ceilalți participanți să punem un accent mai mare pe implementarea practică. Domnul Gebrandi a pus o întrebare concretă pentru comisie cu privire la ce facem pentru a combate omorirea animalelor. Uh, ne-am, uh, ne pregătim să sprijinim un consorțiu care uh, sprijină care implică Interpolul și Secretariatul Consiliului și fondurile pentru asta sunt cam de 2 milioane de euro pentru a intensifica lupta împotriva criminalității în acest domeniu și pot să vă spun că nu e vorba doar de implicarea domnului Potocnic sau a directorului general pentru mediu în sprijinirea acestor eforturi, ci și colegii de la dezvoltare și cooperare, care până la urmă sunt cei care gestionează aceste fonduri în ceea ce privește CITES și ei sunt 100% dedicați acestor eforturi. Și apoi am mai avut o întrebare din partea domnului Ecar, dacă nu mă înșel, care a întrebat dacă încercăm să învățăm ceva din lecțiile din uh, trecut și dacă avem o abordare mai completă. Un aspect important de menționat, așa cum am spus deja, este că deja există alte țări care vin cu propuneri de includere pe listă pe care să le putem sprijini. Rechini ar fi un exemplu, deci e clar că vorbim despre un interes mai larg față de situația de acum trei ani și asta este un aspect pe care trebuie să încercăm să marșăm. Și da, împreună cu statele membre încercăm să creăm o strategie de raliere, de racolare altor țări uh, și încercăm să fim mai coordonați în această acțiune pentru a atrage alături de noi și alți factori importanți. Statele Unite, evident, care de regulă sunt de partea noastră în ceea ce privește CITES, dar uh, nu și când e vorba de politici internaționale de mediu, dar cel puțin cu privire la CITES, în mare parte sunt alături de noi. Și de asemenea contactăm uh, mulți alți factori implicați aici, care au uh, interese paralele sau care ni se pot alătura. Uh, suntem uh, activi și încercăm să atragem alături de noi și alții, alte entități. Atât, domnule președinte. Mulțumesc pentru aceste explicații și acum, uh, domnule secretar general, vă rog să răspundeți. Thank you, Chair, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru sprijin, pentru sprijinul acordat din dimineața aceasta. Este o convenție foarte importantă, după cum ați remarcat, pentru că fără această convenție, comerțul internațional cu animale nu ar fi reglementat. S-ar putea face comerț între orice state fără a se raporta nimic. Pentru că există acest cadru, țările trebuie să respecte uh, toate speciile listate iar dacă fac comerț cu speciile listate, atunci să o facă în mod legal și reglementat. Fără CITES nu ar exista niciun control. Propunerea Tanzaniei de a vinde fildeș, ce va fi propusă la conferința părților din martie, nu ar mai uh, fi supusă uh, dezbaterii. Ar putea să facă comerț fără să spună nimănui. Există astfel un cadru uh, convenit de 176 de state prin care comerțul cu aceste specii este reglementat. Uh, niciun fel de uh, comerț pentru animale din anexa 1, iar pentru anexele 2 și 3 comerț reglementat. La conferința de la Rio se recunoaște în documentul final importanța convenției ca fiind uh, o punte importantă între uh, protecția mediului și comerț. Importanța convenției nu poate fi uh, scoasă în lumină mai bine. De asemenea, în Statele Unite este discutat subiectul la cel mai înalt nivel. Doamna Clinton m-a invitat să particip la o reuniune și să discutăm și problema securității, în special pe continentul african. În nordul Camerunului au venit grupuri rebele din uh, Ciad și din alte state care au omorât elefanții și apoi au transportat fildeșul peste graniță. Și problema nu este doar în nordul Camerunului. Există circa 5 state uh, pe teritoriul african unde problema este critică, inclusiv în Camerun acești, acești rebeli sunt puternic înarmați și pot să omoare și oameni, nu numai elefanți. Problema nu poate fi rezolvată doar de aceste state. Este o problemă ce depășește domeniul mediului. Nu putem să rezolvăm problema prin Ministerul de Interne. Trebuie uh, implicată poliția, vămile și așa mai departe. Am auzit în direct prezentarea doamnei Clinton și a fost una foarte uh, aprinsă. S-a uh, organizat și o audiere a uh, Ministerului de Mediu pentru a discuta această problemă. Problema ramificațiilor, inclusiv amenințarea față de comunitățile locale și corupția în rândul ofițerilor locali, polițiștilor locali. Acestea sunt uh, aspecte ce depășesc problemele de mediu. Pe 5 noiembrie am citit o scrisoare pentru ONU în care se discuta problema din Republica Democrată Congo și uh, problema comerțului cu fildeș. Acolo există o problemă importantă de securitate se face comerț cu minerale, dar și cu fildeș. Și sunt de acord că este un aspect ce acoperă multe domenii. Am creat un consorțiu prin care recunoaștem că există un pericol important reprezentat de grupurile înarmate, de miliții, și Comisia a făcut referință la sprijinul pe care îl acordă consorțiului implicăm și Interpolul, Oficiul uh, ONU pentru Droguri și Criminalitate. Avem uh, sprijin pentru informații, pentru consolidarea capacităților, vrem să implicăm poliția, vămile, sistemul de justiție și fiecare să se uh, implice cât mai profund. Îmi pare bine că și comisia se implică. Există programul Gapen, finanțat de uh, Suedia, prin care se identifică speciile comercializate ilegal și se iau măsuri. Acum există destul de mulți care se implică în această problemă, la fel Oficiul pentru uh, Droguri și Criminalitate din Statele Unite se implică aceasta este principala instituție din ONU care se implică și ia măsuri în ceea ce privește criminalitatea față de animale. Există astfel un interes politic înalt, nu doar din partea Statelor Unite, dar și din partea Uniunii Europene, la cel mai înalt nivel. Afacerile externe, poliția, justiția, toți se implică și își asumă rezolvarea problemei. Eu sunt uh, plin de speranță. A existat o creștere foarte mare, dar este nedurabilă, trebuie oprită. În ceea ce privește uh, cifra omorârii elefanților și a comerțului cu fildeș. Populațiile de elefanți ar putea să dispară în anumite regiuni ale Africii. Dacă ne gândim că au rămas doar 3.000 de tigri în sălbăticie, 28.000 de rinoceri, 3.000 în Africa, inclusiv în Asia, mă scuzați, există 780 de gorile de munte, trebuie să facem mai mult pentru a pune în aplicare regulile, dar să acționăm și la nivelul cererii, în ceea ce privește mentalitatea, cultura, în privința cornilor de, corn, coarnelor de rinoceri am avut succes pentru că am informat um, populațiile care nu îl mai folosesc pe scară atât de largă în medicină. Se spune că um, substanțele acestea ar uh, fi o, un remediu pentru mahmureală dar uh, am făcut eforturi pentru a uh, schimba mentalitatea. Am discutat cu celebrități din China care să ne ajute să încercăm să ajungem în uh, mințile consumatorilor, să vedem cum putem să, să scădem această cerere. trebuie să luăm măsuri foarte, foarte dure pentru că nu avem prea mult timp până când aceste specii vor dispărea. Avem acum date foarte concrete, informații foarte bune în ceea ce privește elefanții africani și alte specii și putem să luăm măsuri concrete pentru a combate problema. Nu mai e vorba de speculație, e vorba de date concrete și trebuie să laud Comisia pentru sprijinul extraordinar pe care ni l-a oferit. Sperăm că vor exista schimbări, dar e vorba și de implicare politică, de finanțare continuă, fără de care nu putem face nimic. Să menținem secretariatul, programul MIC, să avem facilitatea de finanțare pentru mediu, și sprijin la cel mai înalt nivel politic. O remarcă pentru uh, introducerea de proveniență marină este o problemă importantă. Există specii uh, marine uh, care trebuie introduse pe listă, mă refer și la rechini. Vom discuta acest aspect la conferința părților 16. Cred că am răspuns la întrebările care mi s-au pus. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc uh, Uniunii Europene, fiecărui stat membru și vă mulțumesc pentru sprijinul important pe care l-ați acordat convenției noastre. Mulțumim și noi, domnule secretar general, pentru răspunsul oferit uh, la întrebări. Colegii care nu au fost aici de la început trebuie să spun că ați cam pierdut ceva, ceva important. Iar colegii care ați fost în sală sunt sigur că realizați că am primit informații valoroase, dar că mai trebuie făcut foarte mult pentru a pregăti conferința uh, părților uh, din martie anul viitor. Este foarte important să păstrăm biodiversitatea, cele 34.000 de mii de specii de care ne bucurăm încă azi Eh, trebuie să găsim eh, majorități, trebuie să găsim țări care să se alăture punctului nostru de vedere. Iar în ce privește eh, situația prezentată în cazul elefanților, iată, doar având date exacte și nu doar estimări, poți să uh, și conturezi o poziție, o strategie uh, de combatere a fenomenului de braconaj. Sigur, uneori lucrurile nu merg uh, așa cum ne dorim. Mulțumim pentru această prezentare, stimate domnule secretar general, că ne-ați readus în uh, realitate. Sigur că am dorit să dăm uh, curs și solicitării noastre de a completa anexa 2 um, și sperăm că la conferința de la Bangkok, la COP16, vom face posibil acest lucru. Iar colegilor răspund spun că termenul pentru depunerea amendamentelor, amendamentelor este vineri 30 noiembrie, ora 12. Votul în Comisia ENVI va avea loc pe 23-24 ianuarie, iar în februarie 2013 rezoluția va intra pe ordinea de zi a sesiunii plenare, nu prea devreme, cei drept, dar nici prea târziu. Încă o dată mulțumiri, stimate invitat pentru acest uh, schimb de opinii. Uh, a fost uh, și foarte informativ și ne-a arătat încă o dată că sunteți trup și suflet angajat pentru cauza care v-ați dedicat. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, punctul numărul 5, care va fi tratat împreună cu punctul 6, reciclarea navelor, iar respectiv punctul 6, propunerea de decizie a Consiliului care are a face cu punctul precedent. Propun să tratăm cele două puncte împreună și dacă sunteți de acord, mai întâi aș da cuvântul comisiei, apoi raportorului, dar raport, dar prezentarea va fi făcută cu ajutorul unei videoclip care ne va arăta, un scurt filmuleț care ne va arăta cum arată în realitate o reciclare a unei nave. Eu știu cam cum s-ar putea petrece acest lucru pentru că provin dintr-un oraș portuar, dar cei care nu stau lângă mare poate vor afla așa mai bine despre ce este vorba. Comisia Europeană, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon doamnei reprezentante a Comisiei. Good morning, Mr. Chair. Bună dimineața, domnule președinte, stimați uh, membri. Vă mulțumim foarte mult că permiteți Comisiei ca la începutul acestei dezbateri să-și precizeze poziția față de propunerea sa. În prezent putem spune că un, o mie de nave se descompun și se reciclează dar majoritatea acestor dezmembrări nu are loc la noi, ci are loc în Asia, de multe ori în condiții dintre cele mai inumane și umilitoare, fără respectarea condițiilor de mediu. Sigur, pentru că majoritatea navelor sunt reciclate în afara Uniunii Europene și pentru că acestea nici nu circulă sub pavilion european, o soluție globală poate fi găsită doar la nivel global pentru această problemă. Și tocmai de aceea uh, a convenția uh, globală este crucială. E sigur, Uniunea Europeană trebuie să ofere un exemplu în acest caz. Și de aceea Comisia a propus un nou regulament cu privire la reciclarea navelor pe care îl dorim aplicat cât de curând cu putință. De asemenea, am uh, propus și o, uh, cu un text pentru concluzii ale Consiliului pe această temă. Comisia dorește să se asigure că în legislația europeană reciclarea navelor uh, aflate sub pavilion al uh, statelor membre se face în condiții și după standarde uh, optime, uh, având în vedere și ciclul de viață al navelor optim. În primul rând, dorim ca noile nave și toate navele sub pavilion al vreunui stat membru să uh, aibă obligația de a ține un registru a tuturor materialelor periculoase și substanțelor periculoase care sunt la bord statul, aceste nave trebuie să fie reciclate, dezmembrate doar în condiții de mediu și de siguranță care sunt stabilite într-o listă concretă, indicativă de către Comisie. Pentru aceasta este important să instituim și un set de, de sancțiuni și pedepse de, de descurajare a oricăror abateri. Sigur că, pe de o parte, trebuie să existe o corespondență cu Convenția Mondială, în același timp însă trebuie să existe și o corespondență cu uh, standardele de mediu cu privire la substanțele periculoase. Momentan, pentru dezmembrare nu e voie să ca navele din porturile europene să fie trimise uh, la dezmembrare în țări în afara uh, OCDE. numai că această uh, prevedere este foarte greu de pus în aplicare și de urmărit în tocmai. Nu putem să, decât să ne asigurăm că navele care sunt sub pavilioanele noastre Uh, sunt dezmembrate și reciclate corespunzător. Sigur că și statele uh, uh, din afara UE și navele purtând alte pavilioane trebuie, ar trebui să fie dezmembrate după aceleași standarde. Această prevedere însă nu este încă pusă în aplicare și va dura ceva până ce vom avea această implementare. Regulamentul propus de comisie deja aplică Convenția de la Hong Kong dar în același timp consolidează această convenție de la Hong Kong, în special în ce privește condițiile ce trebuie îndeplinite de uh, operatorii acestor uh, situri de dezmembrare și reciclare navală. Deci răspunderea nu este doar a proprietarului, a armatorului, ci trebuie să fie împărtășită și de cel care operează dezmembrarea. Uh, Trebuie ca facilitățile acestor operatori să fie îmbunătățite și trebuie să dăm un semnal că a sosit timpul să investim în aceste facilități dacă se dorește dezmembrarea și reciclarea legală a navelor sub pavilion european. În concluzie, Comisia dorește să uh, facă reciclarea și dezmembrarea navelor Uh, să devină o afacere uh, durabilă, cu, fără un impact de mediu sau uh, asupra sănătății negativ. În același timp, condițiile sociale pentru dez, dezmembrare trebuie să fie echitabilă și nu trebuie să ducă la pierderi de vieți și la pierderi și daune în mediul înconjurător. Mulțumesc! Mulțumesc, acum îl dau cu foarte pe scurt uh, cuvântul lui Carl Schlüter, după care ne uităm la acel video promis. New issue. Pentru mulți dintre dumneavoastră s-ar putea ca tema să fie una nouă. Dar ca să vă ilustrez uh, fenomenul uh, cu care ne luptăm, vreau să vă prezent un trailer al unui film care a fost turnat în Bangladesh în 2009. Echipele de filmare care au fost la fața locului anul acesta, constată însă aceleași condiții ca și acum trei ani, deci uh, nu s-au schimbat foarte multe acolo. Acum veți vedea așadar un film care va arăta dezmembrarea unei nave. În, la, cam la mijlocul acestui filmuleț veți vedea cum uh, un muncitor este aproape uh, uh, lovit și îngripat de viu sub o bucată de metal din, uh, desprinsă din uh, nava care este în curs de dezmembrare. Președintele, mulțumesc și uh, domnului Schluter și acum uh, filmul, vă rog. As you can see, the situation is really dark. După cum vedeți, situația chiar e foarte îngrijorătoare. চল্লিশ এখানে কাটার কাজ করি আমার বয়সে Președintele, poate eh, putem rega regia să eh, repete încă o dată prezentarea de la început, pentru că n-am văzut nimic. Mai încercăm o dată, bine?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

sing to walk in the same pace everybody because Cântatul are uh, un scop anume, este, trebuie să tragă în cadență uh, blocurile de câte o tonă și jumătate, deci uh, cântă pentru a păstra ritmul, cadența pasului. Președintele, mulțumim pentru această introducere, prezentarea video și acum îi dau cuvântul lui Carl Schlüter ca uh, raportor. Mulțumesc. Uh, motivul pe care, pentru care discutăm această chestiune este Convenția de la Hong Kong. Uh, deocamdată ne bazăm pe Convenția de la Basel, care interzice toate exporturile de deșeuri toxice și periculoase. De 14 ani avem această convenție de la Basel și în ciuda acesteia, aproximativ 90% din navele deținute de companii europene sunt dezmembrate ilegal, adică într-o țară din afara OCD. Uh, marile țări de, dezmembratoare sunt Bangladeshul, India și Pakistanul. Uh, situația este aproximativ aceeași în uh, cele trei țări. De asemenea, ați văzut că se folosesc și se aplică tehnici de sudură aici. Acum, dacă ai un, o navă petrolieră, un petrolier, uh, uh, acest lucru practic uh, interzice utilizarea focului deschis și practic ar trebui ca mai întâi rezervoarele să fie curățate și apoi golite. Acest lucru însă nu se întâmplă. De foarte multe ori există situații în care rezervoarele de combustibil uh, și de alte substanțe inflamabile pur și simplu iau foc uh, când uh, ajunge la ele flacăra acetilenică a sudurilor. Apoi, problema este că navele sunt aduse la mal la, în cursul fluxului și în timpul refluxului toate substanțele periculoase și toxice revin în mare Um, definiția deșeurilor periculoase se referă, conform Convenției de la bază, la, la uh, uh, petrol, dar uh, există și azbestul și, și uh, compuși de origine petrolieră, există uh, Există tot felul de uh, substanțe biocide care protejează navele de uh, popularea cu alge pe exterior și pe interior și asbestul, de exemplu, este chiar reciclat aici. Dar în multe cazuri asbestul este și îngropat în pământ. Și uh, și există cazuri în care asbestul neprotejat, uh, ne Uh, tratat este folosit, refolosit în continuare în construcție. Deci este o situație foarte gravă cu implicații asupra sănătății publice, cu deversări de uh, substanțe toxice în cursul refluxului în oceane. De ce se face acest lucru? Ei bine, ați văzut, salariul acolo este 2 dolari pe zi. Și este mai ieftin să dezmembrezi navele acolo. Deci în, uh, uh, armatorii, respectiv uh, proprietarii docurilor sau cum vreți să numim aceste instalații din India, uh, Pakistan și Bangladesh, obțin un profit mult mai mare pe fierul vechi uh, vândut de, pentru că salariile sunt mult mai mici. Nu este legal și în ciuda convenției de la Basel nu, nu a încetat această practică. În 14 de, ani de când avem convenția de la Basel, Eh, dreptul internațional naval nu a putut fi eh, aplicat eh, în tocmai, pentru că se aplică foarte multe regimuri navelor. Navele schimbă proprietarii, schimbă pavilioanele, e greu să le urmărește. Este ilegal să, să trimiți un Uh, o navă uh, la dezmembrare ilegală, evident, dar uh, proprietarii, armatorii rămân proprietarii navelor și după ce au scos navele din apele noastre și până în momentul în care se predă unui alt proprietar contra unei sume în numerar, în cash, care apoi dezmembrează, oferă de, mai departe nava spre dezmembrare. Convenția de la Hong Kong a fost necesară pentru că oamenii sunt înspăimentați de aceste standarde. Eh, numai că eh, Convenția de la Hong Kong nici măcar nu interzice această dezmembrare eh, la această eșuare deliberată, dar pune doar niște condiții pentru asta. Practica curentă nu este acceptabilă și situația curentă nu este acceptabilă. Ceea ce încerc eu prin uh, raportul meu este să uh, obținem o procedură prin care uh, navele acestea sunt dezmembrate într-o manieră responsabilă. China produce 40% din nave, Corea de Sud 25%, Japonia 20%. Uniunea Europeană produce doar 2,5% din, din uh, navele lumii. Deci noi nu suntem printre mari, marile uh, națiuni uh, producătoare de, de nave. Așadar, trebuie să avem cont de actorii principali, de exemplu China, dar China nu face parte din OCDE. Uh, Convenția de la Hong Kong incriminează uh, dezmembrarea ilegală, dar nici acest lucru nu este ușor de pus în uh, aplicare. Sigur că Comisia uh, încearcă să intervină prin amendarea ultimului proprietar al navei. Dar este foarte ușor să treci pe lângă, să eludezi această lege pentru că poți să vinzi, să aștepți până la vânzare sau sau să o vinzi uh, fictiv uh, la o altă dată. Deci, uh, noua propunere, sigur, zice că și dacă Malnava a fost dezmembrată la 2 ani de la predarea de către ultimul proprietar, tot se plătește o amendă. Trebuie să devină însă profitabil din punct de vedere economic să respecti legea și asta este punctul cardinal în propunerea mea de raport. Domnul Brock a fost uh, autor, coautor la două rezoluții ale Parlamentului pe această temă și, și aceste rezoluții spun că lucrurile nu funcționează dacă există, decât dacă există un fond. Da? Ca și la uh, banii care, pe care e pe sticla returnabilă. Primești banul numai când aduci înapoi sticla. Similar, trebuie ca această eșoare delibera, eliberată, deliberată să fie uh, uh, astfel organizată încât, uh, încât să nu fi plătit uh, prin acest fond dacă dezmembrezi nava în, într-un loc care oferă condiții uh, proaste. Și din potrivă, în momentul în care există un fond din care poți să primești uh, bani, uh, Ehm, atunci când dezmembrezi nava în condiții uh, umane și, mă rog, acceptabile, acolo uh, lucrurile devin mai uh, ușoare de realizat. S-ar putea impune și o taxă pentru navele sub pavilionul, pavilioanele OCD, de exemplu de 0,03 euro pe tonă. Însă diferența dintre ce uh, obțin uh, cei care produc uh, eșoarea deliberată ilegală și cei care produc dezmembrare este cel puțin de 10%. Da? Acești 10% trebuie acoperiți din altă parte. Există taxe portoare anuale, există taxe de pavilion, pavilion care ar putea să fie ajustate astfel încât armatorii să plătească uh, Uh, o, o suprataxă foarte, foarte mică, ce însă ar putea să intre în acest fond. Și oricum, ceea ce plătești în acest fond ți se întoarce uh, din, uh, de pe urma dezmembrării și reciclării navei. Dacă există standarde, există o listă europeană, standarde de, de dezafectare a materialelor periculoase, și există standarde care ne asigură că nu sunt pierdute substanțe periculoase în mediu, atunci există implicit și standarde pentru dezmembrarea în condiții de siguranță și dacă aceste standarde sunt respectate, atunci ai acces la fond, la fondul ăsta de reciclare a navelor. Dacă toată lumea participă la acest fond, atunci uh, banii pot fi obținuți de toate, în toate facilitățile care se conformează. Astăzi, jumătate din navele sub pavilion european își pierd pavilionul european înainte de a ajunge la uh, dezmembrare, pentru a nu încălca legea europeană. Beneficiul uh, adițional al acestei propuneri ar fi că pierderea de pavilion ar fi mai redusă da? Și asta înseamnă că navele își vor crește, respectiv își vor păstra valoarea pe o durată mai îndelungată, chiar până la dezmembrare și reciclare. Propunerea noastră este fezabilă, cu un efort birocratic minim și uh, alternativă este o alternativă la o piață care astăzi funcționează în condiții de ilegalitate cu toată convenția de la bază, cu tot. Eu refuz logica competitivității atâta timp cât încalcă legea. Iată un cadru minim de reglementare pentru respectarea legii, pentru a face fezabilă punerea în aplicare și în urmărirea a, a, transpunerii Convenției de la Baze și Convenției de la Hong Kong. Comisia a menționat și un inventar și am uh, adus câteva mici îmbunătățiri inventarului uh, comisiei, adăugând unele uh, substanțe periculoase care sunt prevalente în corpul navelor. Europa, armatorii europeni dețin circa 20% din navele lumii. Asta înseamnă că avem suficiente resurse financiare pentru crearea unei capacități globale de dezmembrare și reciclare a navelor. Acest fond va crește oportunitățile de uh, investiție în facilități de dezmembrare. Deci ar putea să ajute și state din afara UE să uh, găsească uh, un, un site de dezmembrare și de reciclare navelor uh, corespunzător. Dacă vă mirați de ce am făcut o uh, propunere de regulament, uh, am, am răspuns la propunerea de regulament și uh, nu am vrut să um, amendez convenția, uh, Asta pentru că nu văd niciun motiv să avem o convenție Hong Kong uh, uh, care nu este fezabilă și să încercăm să găsim o, o metodologie de aplicare a convenției, de la, uh, convenției Bangkok care oricum nu funcționează și cred că er, uh, în plus un regulament este implementat și pus în aplicare cu totul diferit. Scopul ultimativ este limitarea acestor eșuări deliberate ilegale. Mulțumesc și acum au cuvântul Eh, raportorii din umbră, Christopher Fjellner mai întâi. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Carl și Comisia au ilustrat foarte clar problema cu care ne confruntăm astăzi, o situație de neacceptat pentru dezmembrarea navelor vechi sau reciclarea, cred că e cuvântul corect aici. Deși, după ce am văzut acel film, nu știu dacă putem să-i spunem reciclare. Propunerea comisiei e una foarte bună. Așa cum ne-a spus și Carl, există posibilități de a înăspri puțin cerințele dincolo de implementarea Convenției de la Hong Kong. Carl a propus cinci măsuri. În primul rând, o taxă pe nave, un comision, să-i spunem. Apoi, inventarul materialelor de pe navă, planul de reciclare, cerințe mai stricte pentru planul de reciclare și sancțiuni pentru încălcarea acestor prevederi. În ceea ce privește inventarul și cerințele mai stricte pentru instalațiile de reciclare, sunt în totalitate de acord. Însă, această taxă, acciză pe nave sau comision sau cum vrem să-i spunem, că dacă vrem să impunem o astfel de taxă pe toate navele care ajung în Europa, indiferent de pavilion, noi am colectat toți banii, asta e adevărat. Dar mă întreb dacă am subvenționat navele europene atunci. Ce am zice noi dacă Statele Unite vor face acest lucru? Dacă ar impozita sau taxa navele ca sub pavilion european și să folosească banii pentru subvenționarea navelor americane? Sau dacă ar vorbi despre posibilitatea în cadrul procesului legislativ ca uh, navele europene să fie taxate separat de cele americane. Nu cred că ne-ar plăcea acest lucru. În ceea ce privește acest tip de taxă, deci trebuie să ne mai gândim. Eu zic că asta e un lucru foarte important. În al doilea rând, uh, planul de reciclare. La acesta sunt mai deschis, da, dar trebuie să înțelegem că aici va fi implicat un proces birocratic foarte intens. Eh, până la urmă, sunt aspecte administrative care pot să fie destul de greoaie. Cam atât pe acest punct. Deci, unul nu-mi place, v-am spus care, dar celelalte trei sunt bune și sunt de acord cu ele. Mulțumesc, Vitorio Prodi, pentru sociali și democrați. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru ce a făcut la acest dosar. Există confuzii în rândul factorilor interesați generate de această propunere. E ciudat să vezi că ONG-urile se uh, plâng de propunerile comisiei și că cei din industrie sprijină comisia. Dar haideți să începem de la început. Din ce am înțeles, motivația pentru acest nou regulament este modul în care a dat rezultate regulamentul privind deșeurile provenite din nave și Convenția de la Basel. Mă număr printre primii care spun că instrumentele acestea nu sunt suficiente pentru a rezolva problema eșuării, eșuării deliberate și încălcării drepturilor uh, din legislația muncii. Poate ar fi prea ambițios să încercăm să um, rezolvăm toate aceste probleme, dar oare n-ar trebui să încercăm să ne gândim la implementarea conven- principiilor convențiilor de la Basel? N-ar trebui să începem să ne gândim că Uh, e bine să încercăm să um, împiedicăm dezastrele cauzate de navele europene. Este acceptabil pentru instituțiile europene să conștientizeze incapacitatea de a-și implementa propriile dispoziții? De curând, primul nostru ministru în Italia a fost așa de pragmatic încât să spună că mulți oameni se implică în acțiuni legale de această natură. Singura scuză acceptabilă a fost că ar putea să aibă efecte benefice pentru economia noastră aceste lucruri. Dar dacă aplicăm aceleași principii pentru legislația europeană, am ajunge într-un coșmar al inconsecvențelor uh, judiciare și am da sprijin economic economiilor care nu țin de Uniunea Europeană și care ar deveni mai competitive în sectoarele care au nevoie de ajutor în Europa. Șantierele navale, care încă mai există în Europa. Trebuie să avem în vedere importanța materiilor prime și a componentelor de tehnologie avansată din aceste nave la sfârșitul ciclului de viață. Acele elemente definesc o civilizație avansată dacă se face acest lucru cu protecția mediului. Și uh, mă întreb cum să dăm o mână de ajutor șantierelor navale pe această perioadă de criză, dar și cu promovarea unei proceduri de reciclare a navelor um, care să respecte protecția mediului. După părerea mea, europenii uh, sprijină șantierele navale din China mai degrabă, uh, care nu se ocupă deloc de protecția mediului. Există asociații din China care au spus că au capacitatea de a se ocupa de navele noastre, dar nu de navele periculoase, PCB, azbest și așa mai departe, de substanțele periculoase pe aceste nave. Deci trebuie să vedem ce putem face aici. E nevoie de o soluție și cred că trebuie să consultăm serviciul juridic al Parlamentului pentru a vedea în ce măsură uh, propunerea Hong Kong e compatibilă cu Basel. Un element important e vidul legislativ care s-ar putea crea dacă renunțăm la Convenția Basel și Convenția Hong Kong deschisă doar statelor membre individuale, nu va beneficia de semnatarii necesari. S-ar putea să ia în de zile acest proces și ce o să facem între timp? Vom lăsa infractorii să facă ce doresc? De asemenea, responsabilitatea în cadrul Convenției de la Hong Kong e la nivelul statelor membre și știm că sunt state care trebuie controlate de la nivel european mai mult decât altele. Eu cred că dacă am proceda așa, situația s-ar înrăutăți. Prin urmare, trebuie să găsim o măsură care să uh, ajute navele europene să fie dezmembrate într-un mod sigur pentru mediu, pentru lucrător și care să asigure relansarea acestui sector economic. Trebuie să ne gândim la acest lucru, fiindcă putem găsi și alte soluții, zic eu. Chris Davis. Chris Davis. Colegul nostru, Carl, cred că ne-a ajutat foarte mult cu introducerea acestui subiect pe ordinea de zi. Uh, vrem cu toții să eliminăm uh, practicile proaste și să creștem standardele în domeniul uh, dezmembrării și reciclării navelor și să stimulăm industria de reciclare și a navelor la nivel european lucru care ar fi salutar. Dar am auzit o serie de acorduri, de convenții care au fost menționate aici și care sunt pline de așa de multe portițe de scăpare că până la urmă nu mai înseamnă nimic. Îmi place ideea pe care ne-a prezentat-o Carl Înțeleg care sunt și obiecțiile care vor fi formulate la adresa ei, costuri, evident, nu acum e momentul pentru astfel de măsuri, dar um, Carl a reușit să găsească o metodă de a ține costurile la un nivel minim și colectarea acestor taxe să fie ca un fel de suplimentare uh, pentru a face diferența între dezmembrarea corectă și cea incorrectă. Și cred că Parlamentul și Comisia trebuie să meargă pe această linie. Uh, și să discutăm și cu Consiliul și să le spunem dacă nu puteți sprijini da, sper că vom găsi prieteni și suporteri pentru această propunere în Consiliu. Deci dacă nu puteți totuși, ne puteți prezenta o alternativă care să nu mai conțină aceste portițe de scăpare existente în legislație în prezent? Aștept să văd ce ne spună Comisia Eh, nu doar cu privire la poziția sa, ci și cu privire la ideile pe care le-am auzit din partea lui Carl. Mulțumesc, Chris. Peter von Dalen acum. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate am să încep intervenția prin a vă spune că iată a sosit momentul să vorbim între noi despre această perspectivă, posibilitate interesantă, o idee pe care a lansat-o domnul Blockland. Sunt încântat de faptul că raportorul s-a inspirat din raportul Blockland, l-a și menționat, pentru a spune că e de neacceptat să existe aceste situații în cazul dezmembrării navelor. Sunt absolut de acord. În anii trecut nu a avut loc nicio modificare. E destul de misterios, de fapt, dacă ne gândim. Sunt multe nave dezmembrate în afara zonei OECD. E vorba de nave care eh, totuși erau sub pavilion european. Convenția de la Basel e cum e, un document fără nicio valoare, care oricum nu e respectat Comis, uh, convenția de la Hong Kong uh, se va încheia în 2020, nu se știe dacă va funcționa sau nu, deci multe semne de întrebare. Cred că trebuie să schimbăm lucrurile. Nu mai putem continua să pierdem timp cu astfel de documente fără valoare și convenții pe care nu le respectă nimeni. Trebuie să încercăm să creăm un fel de fond ce fel de fond? La ce fel de fond mă refer? În primul rând, ar putea să acopere uh, acest decalaj care există între situația din aceste țări sărace, unde se dezmembrează navele, și situația mai bună de aici din Europa. Deci să găsim o cale de mijloc pe șantiere uh, Uh, în bună regulă. Asta ar putea să fie o soluție. În ceea ce privește folosirea acestor fonduri în porturi, putem aplica o metodă simplă să nu mai creăm o povară birocratică, să folosim sistemele care deja sunt în vigoare și funcționează bine în porturile europene și aceste două idei ar putea să fie fuzionate Sigur că e simplu să zici nu sunt de acord, nu sunt de acord, dar dacă nu ești de acord, haide cu o alternativă uh, la convenția aceasta. Uh, trebuie să existe o propunere ca, într-un fel sau altul, să facem într-un pas înainte și să încercăm să rezolvăm această problemă care, uh, până una alta, distruge mediul. Și aș mai avea încă o, un comentariu pentru domnul raportor. embarca- embarcațiunile sau navele care nu sunt pavilion european și sunt abandonate în porturi, adesea se întâmplă acest lucru pentru că proprietarul e uh, falit, nu mai poate plăti salariile lucrătorilor, nu mai poate plăti nimic. Și atunci navele sunt uh, abandonate. În țările de jos uh, sunt multe nave din Japonia care au fost uh, abandonate în port, în Amsterdam, deci nu e un lucru rar întâlnit. Și trebuie să încercăm să ne gândim cum putem rezolva acest gen de probleme cu aceste nave non-UE. Folosim poate acest fond, de ce nu? Pentru că altfel porturile sunt supra-solicitate din punct de vedere financiar. Uh, nu e bine să continuăm cu acest gen de abandon a navelor. Statele membre ar putea fi ajutate de aceste fonduri pentru a uh, elimina din porturi acest gen de uh, uh, nave vechi care nu fac decât să polueze porturile. Uh, Uh, e dificil să faci acest lucru uh, și documentele pe care le avem, Convenția de la Basel și de la Hong Kong, să recunoaștem, nu funcționează. Deci trebuie să uh, aducem o schimbare aici, dar să dăm dovadă de ambiție. Există voci care spun nu sunt de acord. Bun, nu sunteți de acord, atunci ce propunere aveți? care să funcționeze. Și apoi câteva uh, probleme pe care le-am identificat în uh, propunerea comisiei în ceea ce privește respectarea dispozițiilor. Există articole, cum ar fi articolul 23, unde acest aspect este specificat în mod detaliat. După părerea mea, ar trebui să existe uh, o luare în considerare a diferințelor în legislația, în dreptul penal de la o țară la alta. O să fac oricum o propunere în acest sens. Ideea raportorului oricum e bună, trebuie luată în considerare, trebuie rediscutată. Și această practică pe care am văzut-o în filmulețul acela cu dezmembrarea navelor în Bangladesh e un lucru pe care trebuie să nu-l uităm. Următoarea vorbitoare este colega Ufieț. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru textul pe care l-a elaborat. Propunerea comisiei este uh, una foarte importantă după ce pentru că uh, permite noi, prevede noi uh, dispoziții care vin să uh, totuși pună în aplicare cel puțin uh, Convenția de la Basel. Există substanțe periculoase puse, expuse în mediu, există oameni care au de suferit ani de-a dacă nu chiar definitiv, de pe urmă iar această iar exportul de nave care conțin material și substanțe periculoase, uh, um, temeiul definiției Convenției de la Basel trebuie uh, interzis. Iar, uh, iar eșoarea deliberată trebuie și ea să fie incriminată în mod explicit în regulament taxele portoare suplimentare care sunt uh, aduse în discuție de uh, raportor, um, care să fie apoi folosite pentru dezmembrare și reciclare, uh, este una fezabilă, credem. Dar cred că, dincolo de asigurarea pe care o plătesc armatorii pentru perioada de viață a navelor, trebuie să existe și un, o contribuție la un fond de reciclare, dezmembrare a navei la sfârșitul ciclului de viață dacă armatorul alege să, um, să folosească facilitățile unui operator de dezmembrare uh, din afara Uniunii Europene. Asta ar uh, preveni pe, de parte uh, dezmembrările ilegale, pe de altă parte ar investi, ar poate permite uh, retehnologizarea unor porturi și unor docuri de reparație europene care deocamdată nu sunt dotate pentru uh, a gestiona substanțele periculoase. Pe viitor, în plus, trebuie să fie uh, construite nave care conțin mai puține sau chiar deloc nu conțin substanțe periculoase, cum ar fi asbestul. Trebuie să ajungem la un design durabil și ecologic în construcția de nave. Mulțumesc! Și acum, doamna McEvan. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări pentru comisie. Nu sunt expertă, la fel ca raportorul sau raportorii din umbră. Mi-amintesc uh, dezbaterea de acum câțiva ani. Se pare că ați renunțat la convenția de la Basel. Spuneți că nu funcționează. Am trecut acum la noua convenție, convenția de la Hong Kong. Dar citind raportul și ascultându-i pe colegi, nu-mi dau seama de ce credeți că noua convenție va funcționa dacă cea veche nu a funcționat, pentru că nu se schimbă nimic în propunere. Există doar o convenție, național, convenție internațională cu Organizația Maritimă Internațională statele membre nu au semnat încă Convenția de la Hong Kong. Văd că pentru oameni din Bangladesh nu se schimbă nimic. Dacă nu se schimbă nimic, ce propunem de fapt? Dacă nu vă place ideea domnului Schleiter cu fondul, ce să facem atunci? Să ne trezim că peste 5 ani vorbim din nou despre același lucru și nu s-a schimbat nimic? Cum o să schimbăm ceva? Cum ne asigurăm că se pune în aplicare ceva? A fost vreun armator condamnat pe undeva în lume? Acceptați pur și simplu ceea ce se întâmplă, fără să faceți nimic? Mulțumesc, domnul Nicolos. Mulțumesc, domnule președinte. Problema dezmembrării navelor și a reciclării sunt două probleme diferite. În statele din Asia este vorba despre dezmembrarea navelor. Nu există nicio regulă privind mediul, privind siguranța acolo. Pe de altă parte, reciclarea materialelor trebuie făcută în mod sigur și responsabil. Având în vedere ce a spus Carl, și el a făcut o treabă foarte bună, având în vedere conferința organizată, trebuie să vedem ce se întâmplă și cu alte deșeuri. Pentru ca producătorul să fie răspunzător în mod extins. Să fie răspunzător de produs chiar după ce și-a încheiat ciclul de viață. Trebuie să aplicăm uh, principii similare și în discuția aceasta. Dacă o navă este construită, compania care a produs-o trebuie să fie răspunzătoare pentru reintegrarea acesteia în ciclul de producție. Dacă nava este reciclată în mod corespunzător sau dacă este schimbat pavilionul, de exemplu. Pe de altă parte, nu este vorba despre, doar despre problema de mediu, este vorba și despre cea a competitivității. mai ales pentru că nu se urmează nici specificațiile de mediu, nici cele de siguranța muncitorilor, iar, uh, bineînțeles, armatorii europeni uh, apelează la locuri uh, unde costul este mai mic, dar condițiile nu sunt adecvate. Nu este doar vorba de subvenționarea companiilor europene, ci de finanțarea reciclării, fie că este vorba în Bangladesh sau în altă parte, pentru a urma totuși o procedură corectă. Bineînțeles, trebuie să începem din Europa și ideea lui Carl ar fi un punct de plecare interesant. Crearea fondului și a unei inițiative ce poate fi apoi extinsă la nivel global. Avem nevoie de proceduri pentru punerea în aplicare a unor norme internaționale, pentru că dacă nu le punem în aplicare, ele n-au niciun rost. Trebuie să analizăm inițiativele ecologice ce pot crea și locuri de muncă și o activitate economică durabilă. Trebuie să ne gândim că nu e vorba de probleme economice noi, ci de noi posibilități economice. Domnule președinte, mulțumesc. Filmul pe care ne l-a prezentat Carl a fost impresionant și eh, cred că cu toții, dacă n-am știut, măcar am bănuit că problema este una extrem de importantă și de majoră. Numai că trebuie să-mi pun și eu întrebarea care este posibilitatea de punere în aplicare, care este fezabilitatea eh, proiectului, pentru că avem convenția de la Basel, avem Hong Kong, eh, avem propunerile lui Carl Uh, de exemplu, în punctul 44 pe care ne-l propune uh, Carl cu crearea acestui fond, cred că ideea este una foarte drăguță, ca să zic așa, dar, într dar formulată într-o lume ireală, pentru că, uh, în realitate, sincer, nu văd Comisia în măsură să pună în aplicare crearea acestui fond și nici nu știu cum ar dori să distribuie acest fond. Deci, sigur, problema există. Trebuie însă să găsim instrumente care sunt utile, utilizabile, fezabile, pentru că avem a face cu un fenomen mondial aici și știm cât de mari sunt dificultățile de a ajunge la un consens intracomunitar. Uh, să extindem însă uh, aceste uh, demersuri și dispoziții pe spațiul extracomunitar este cu atât mai dificil. Deci, foarte drăguță și nostimă ideea, dar nu cred că este uh, uh, însoțită de fezabilitate realistă. Sigur, trebuie să vedem împreună cu Comisia cum anume am putea, prin instrumente specifice uh, economiei de piață, să ne, ne, ne creștem capacitățile, cum am putea să facem atractive mai uh, mult facilitățile noastre de dezmembrare și așa mai departe. Deci ar trebui să facem mai atractive propriile noastre facilități, dar cred că în acest moment cel puțin eh, ideea unui fond eh, este, este nerealistă. Acum se mai poate face și altceva, se mai pot face și controle uh, regulate și către sfârșitul ciclului de viață al navelor am putea să uh, intensificăm aceste controle, inclusiv controle în uh, uh contabilitatea și tranzacțiile bancare a armatorilor, deci cum vreți, pentru a uh, ne asigura că și la sfârșitul ciclului de viață al navelor acestea sunt tratate conform. Astfel de contracte au fost inter, impuse și în ce privește industria constructoare de automobile. Deci există, există cauzalități foarte clare, există stabilită relația dintre avantajul uneia și dezavantajul financiar al celuilalt dintre operatori și, și pot fi cerute și garanții bancare pentru, pentru a preveni uh, această uh, dezmembrare ilegală. Deci problematica curentă cred că este atât de uh, complexă încât uh, cred că nici sub raport politic, nici sub raport practic nu este fezabilă ideea acestui fond. Deci vă rog să verificați împreună cu Comisia și, uh, așa cum a spus Linda McEvan, uh, Comisia este răspunzătoare să verifice Uh, oportunitatea acestor mijloace financiare care ar putea fi folosite pentru a contracara fenomenul. Pentru că noi, europenii, oarecum avem și o, noi o parte din culpa pentru acest uh, fenomen. Numai că haideți să rămânem realiști, cu picioarele pe pământ și uh, toate lucrurile pe care cerem, haideți să ne gândim să fie și realizabile. Mulțumim. Președintele, sectorul construcțiilor navale uh, Eh, trece prin cea mai gravă criză de la eh, cel de-al doilea război mondial încoace. Fiecare zi, 3, 4, 5, 6 nave uh, sunt afectate de insolvență și ideea unui fond uh, și aici mă adresez comisiei uh, ar putea fi o idee uh, bună, și aici vă rog să consultați uh, Comisia și Direcția Generală de Întrepriză, uh, un fond care să contribuie la ajustarea capacităților, dar care să contribuie și la o reciclare și o dezmembrare judicioasă a navilor. Deci ideea lui Carl Schlüter, combinată cu uh, reducerea uh, capacităților poate că ar putea uh, uh, genera totuși o soluție. Aici, sigur, Comisia ar putea să ne ajute în elaborarea unui proiect concret. Eu nu cred că este posibil să punem în aplicare um, o reglementare care să afecteze numai armatorii, producătorii și operatorii europeni Uh, asta în condițiile în care deja au ajuns la limita supraviețuirii. Deci, uh, cred că concluzia trebuie să fie că trebuie să combinăm mai multe uh, abordări pentru a ajunge la o soluție. Dar înainte de a vă da cuvântul, comisia dat cuvântul domnului Florenț. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că atât comisia cât și Carl Schlüter au apucat uh, taurul de coane. Acum, comisia care stă în spatele meu uh, a făcut uh, propuneri foarte salutare, dar mă îngrijorează perspectiva punerilor în aplicare. Da? Pentru că inclusiv comercianții de autovehicule fac cu noi ce vor și fac cu Comisia Europeană ce vor. Deci uh, definițiile uh, trebuie să fie foarte bine puse la punct. Dar cred că uh, avem acum un nou aliat în lupta noastră și anume conștiința, conștiința crescută cu privire la uh, resursele naturale limitate. Deci eu cred că azi putem apela la industria europeană pentru a, a încerca să recuperăm a, anumite a, materii prime a, re, respectând principiile a, economiei de piață, a, încercând să a, sigur, să extindem domeniul de aplicare al Convenției de la Basel, dar, mă rog, cel mai important este ca economia de piață să fie uh, inclusă în acest proces și industria europeană trebuie să își, uh, să își găsească interesul în a recupera aceste materii prime foarte valoroase. Și acum uh, domnul Teodoros Silakakis, uh, cu care se închide lista vorbitorilor și după aceea comisia. Vă rog. Thank you, Mr. President, and I would first... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru munca sa și pentru nobilele sale intenții. Numai că, din păcate, aceste nobile intenții nu întotdeauna funcționează în lumea noastră de zi cu zi. Se vorbește foarte mult despre nave europene. Eu cred că trebuie să regândim această uh, noțiune. Navele nu aparțin unor țări, aparțin unor armatori, unor proprietari. Iar proprietarii pot schimba pavilionul pe navele lor în mai puțin de două ore. Și o fac destul de frecvent. O fac o dată, de două, de trei, de patru ori, ori de câte ori este necesar să uh, scape de un regim uh, restrictiv. Sigur, noi suntem o instituție care deliberează cu un anumit uh, ritm, dar trebuie să uh, recunoaștem că uh, elaborarea cadrului de reglementare în domeniul naval a, s-a îmbunătățit mult în ultimii 10 ani. Convenția de la Hong Kong încă nu este ratificată de nimeni, dar dacă principalele state Uh, care dețin aceste facilități de dezmembrare, dacă acestea semnează uh, convenția, atunci situația încet, încet, dar uh, se va ameliora. Acum se pune întrebarea, putem face și mai mult decât atât? Eu mă îndoiesc, în mod serios mă îndoiesc. Trebuie să discutăm despre punerea de aplicare a unor acte legislative în domeniul mediului în China, Indonezia, Bangladesh, Pakistan. Bun, dar de ce nu vorbim despre aplicarea acelor standarde în Uniunea Europeană? Comisia Europeană nu vede ce se întâmplă pe plajele uh, unui stat membru european? nu vede cum tratăm deșeurile în Europa? Adică vrem să monitorizăm instalații și facilități la cea, capătul celălalt al lumii și nu suntem în măsură să facem uh, ordine în propria noastră ogradă? Ei, bine, eu mă îndoiesc. Eu cred că putem face unele lucruri dacă dacă ne asigurăm de punerea în aplicare a Convenției la Hong Kong. Încă un lucru. Acești oameni lucrează pentru 2 dolari pe zi. Problema nu este că dezmembrează um, și recuperează metal din nave, ci pentru că primesc uh, 2 dolari pentru această muncă. Problema lor este că nu găsesc, de fapt, uh, un job pentru 3 dolari pe zi. Și asta este prima, principala problemă pe care noi nu o vom schimba printr-un regulament european. Mulțumesc și acum, în sfârșit, dăm cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebările formulate. Thank you very much, Mr. Chair. We... Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție expunerea raportorului, am ascultat raportorul din umbră și, uh, și celelalte intervenții. Uh, sigur, ne-am și pregătit pentru această reuniune și am citit uh, uh, raportul, proiect propunere de raport. Comisia consideră că avem obiective comune și anume vrem să facem din dezmembrarea navelor maritime o afacere durabilă. Împărtășim principiile de bază care credem noi că ar guverna atingerea acestor obiective. Adică trebuie să adoptăm reguli specifice pentru reciclarea navelor care să înlocuiască pentru acest, acest sector, pentru acest tip de nave, eh, cadrul de reglementare până acum existent în domeniul reciclării substanțelor și deșeurilor. Susținem Convenția de la Basel și aici nu spun că regulamentul de punere aplicare al Convenției de la Basel trebuie, uh, trebuie reformat sau revizuit. Nu. Vrem să spunem doar că Convenția de la Basel și regulamentul de punere în aplicare nu este suficient pentru aplicarea în cazul navelor maritime, pentru că este imposibil, practic, să decizi momentul în care o navă devine uh, deșeu periculos. Este o decizie a proprietarului și nu poți să verifici pur și simplu când a fost luată această decizie. Dacă a fost luată în apele teritoriale europene sau uh, în ape extrateritoriale. Pentru că dacă uh, pentru că după caz ar supune regulamentele europene sau nu. Convenția Uh, de la Basel pentru transportul transfrontalier de deșeuri periculoase rămâne o, un act legislativ uh, important. Și cred că trebuie să îmbunătățim acest regulament uh, cu privire la transportul și manipularea deșeurilor. Există multe sectoare în care se aplică cu succes, cum ar fi în cazul deșeurilor electronice și electrotehnice. Dar, privind înapoi, Uh, Convenția de la Basel și echivalentul său uh, european, uh, nu, constatăm că nu a putut fi pus în aplicare cu privire la nave maritime și cu atât mai puțin la dezmembrarea și reciclarea navelor. De fapt, s-a cerut OMI să elaboreze o convenție specifică pentru a face a, față și acestei situații speciale de reciclare a navelor. Deci, iată, ex, deci s-a recunoscut de către toate părțile semnatare a Convenției de la Basel că este nevoie uh, de, inclusiv de ratificarea Convenției de la Hong Kong și este nevoie și de extinderea domeniului de aplicare asupra acestui sector special. Deci, iată, avem elemente comune în propunerea Comisiei și respectiv în uh, raportul uh, domnului Schlüter, Responsabilizarea proprietarilor și celor care administrează înscrierea sub diferite pavilioane ale navelor este importantă pentru a ajunge la un inventar realist um, și concret al substanțelor periculoase uh, care sunt la bordul navelor. Este important ca metodele de astăzi periculoase pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor să nu continue în viitor. în ce privește anumite detalii tehnice și comentare cu privire la inventarul substanțelor particulare, eh, periculoase eh, și cu privire la reciclare. Aici mai avem eh, unele lucruri de discutat. Reciclarea navelor este o activitate economică și docurile și porturile desfășoară activități economice. Aceste activități economice pot fi uh, uh, efectuate în conformitate cu reglementările existente sau pot avea loc în afara acestui cadru de reglementare. Uh, de exemplu, navele mari despre care vorbim conțin între 10.000 și chiar până la 400 de mii de tone de oțel. Valoarea unei tone de oțel de la fier vechi este în jur de 300 de euro. Deci, uh, un singur, o singură navă de 100.000 de, de tone valorează 13 milioane de euro numai la fier vechi. Deci iată despre ce ordine de mărime vorbim. Așadar, docurile de dezmembrare a, naval, nav, a navelor care vor fi incluse în lista europeană trebuie să îndeplinească anumite criterii. Și între criteriile acestea se află și criteriile care se referă la manipularea corespunzătoare a substanțelor periculoase și toxice degenerate generate în acest proces. Da? Deci uh, uleiurile, celelalte substanțe toxice trebuie, de a, trebuie să uh, fie manipulate în continuare în um, uh, temeiul Convenției de la bază la care nu renunțăm și nu putem renunța. E foarte interesantă propunerea raportorului la care ne-am gândit și noi, și anume la o taxă care să fie colectată pentru a constitui un fond special când am discutat strategia europeană cu privire la uh, dezmembrarea navelor uh, maritime, uh, această propunere a venit chiar din partea partenerilor care au negociat Convenția de la Hong Kong. Este o opțiune pe care am inclus-o și în studiul nostru de impact în analiza Comisiei. Am lăsat însă deoparte deocamdată această propunere pentru că atât uh, analiza noastră cât și prin consultările cu uh, factorii uh, implicați am constatat că uh, este o procedură complicată și uh, care comportă o povară administrativă birocratică suplimentară. Sigur, dumneavoastră propuneți să uh, creăm un stimulent, noi propunem un stimul, și noi un stimulent, dar unul negativ, deci un factor de descurajare avem nevoie, sigur, de o, o crearea unei motivări în acest sens, dar trebuie să vedem care este cea mai bună combinație de măsuri care va, uh, va duce la această motivare a uh, proprietarilor de a uh, permite dezmembrarea în condiții ecologice și de securitate și de sănătate corespunzătoare peste tot pe glob. Deci suntem dispuși să colaborăm cu raportorul, cu Parlamentul, pentru a ajunge la o propunere legislativă eficace și aplicabilă în practică. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna reprezentantă. Dacă vreți să răspundeți totuși la întrebarea pe care eu v-am pus-o. Există un schimb de opinii uh, între Envi și Direcția Generală uh, de antrepriză de la Comisie care ar, a, în care se analizează uh, ideea lui Carl Schlüter cu privire la un fond uh, sau, deci, încă o dată, există un schimb de, uh, o comunicare între cele două entități sau dumneavoastră ați elaborat uh, în turnul dumneavoastră de fil deci această propunere? Ce scuze, domnule președinte, că nu v-am răspuns la întrebarea foarte concretă există în Uniunea Europeană o industrie de, de dezmembrare a navelor, un sector care se află în criză momentan, ce drept. Dar această, acest sector industrial uh, corespunde standardelor. Noi, noi dorim ca uh, acest sector industrial peste tot în lume să aplice exact aceleași standarde pe care le aplicăm noi în Uniunea Europeană. Uh, Industria europeană însă este specializată în reciclarea altor tipuri de nave. În reciclarea unor nave mai mici care nu pot ieși pe mare, cât și în, uh, specializată pe reciclarea uh, navelor uh, militare și navelor de război. Asta din motive de securitate nu poate fi externalizat Practic, uh, avem capacități foarte reduse în UE și în țările OCDE în acest sens. Tocmai de aceea ne-am gândit uh, la. Am încercat să estimăm uh, investițiile de capital care sunt necesare pentru ajustarea capacităților. Pentru, în acest demers am colaborat nu numai cu colegii noștri de la Digitransport, dar și cu colegii de la eh, Direcția Generală Enterprise pentru a afla dacă este posibil eh, și dacă este oportun așa ceva, pentru că sigur că trebuie să fie și atractivă din punct de vedere economic această activitate. Eh, tocmai de ce am analizat și propunerea raportorului cu privire la acest fond deschis. Obiectivul este, des, este același până la urmă. Dar în ce privește creșterea capacităților în UE, credem că această soluție este una în special pe termen lung. Asta dacă, dacă va putea fi considerată în soluție, având în vedere uh, specificul costelor noastre, cost, uh, costelor maritime. Președintele, mulțumesc că eu îmi Pare rău că mm, poate nu ne-am înțeles foarte bine. Dumneavoastră vorbiți uh, mai mult despre operatorii de dezmembrare. Eu vreau să mă concentrez pe armatori și pe proprietarii navilor. Carl Schlüter. Mulțumesc pentru interesul în această chestiune. Interesul meu a crescut și el încă de la începutul uh, preocupării mele cu acest dosar. Așa cum a spus-o comisia, probabil că trebuia să arăt că banii despre care vorbim Eh, se reflectă eh, în tonajul navelor. Tonajul navelor eh, înseamnă, de fapt, cantitatea de apă dislocată de nave și nu neapărat tonajul propriu-zis, greutatea navelor. Deci, considerăm că circa 1,5 milioane de tone vor, de, de oțel vor fi recuperate din dezmembrarea Uh, navelor europene în viitor. Poate chiar 2 milioane de tone. Nu trebuie să acoperim în fondul, cu fondul nostru uh, întreaga uh, capacitate, întregul volum, ci doar acel volum care ar, fi, ar urma să fie dezmembrat de către facilitățile, să zicem, serioase. Vorbim, de fapt, despre o fracțiune Uh, la, de ordine unei mim, poate, din valoarea totală pe care trebuie să o punem la dispoziție. Să-i răspund lui Cristof. Abordarea mea a, a, a mers pe același principiu ca și uh, a, abordarea ta. Să plătească toți armatorii și să primească bani toți armatorii. Așa ar fi fost a, uh, echitabil. Dar Problema este următoarea. Unii, vin, uh, unii armatori vin mai puțin în Europa și atunci contribuie mai puțin la acest fond. Și atunci uh, uh, valoarea adăugată ar urma să fie suportată de proprietarii europeni. Și asta, într-adevăr, ar crește foarte uh, mult costurile, de mai multe ori costurile pentru armatorii noștri atunci, într-adevăr, propunerea ar fi foarte costisitoare și ar fi și mai dificil de implementat, pentru că ar fi foarte complicat uh, să determin uh, uh, structura proprietarului. Dar, așa cum a spus uh, și altcineva, atât uh, proprietarul cât și pavilonul pot fi schimbate foarte repede, chiar dacă există înregistrări la OMI. De aceea, singura noastră răspundere poate fi pentru navele sub pavilion european. Bine, atunci ar putea să spui, uh, ar putea să spunem că atunci ar trebui să plătească doar navele sub pavilion european? Nu. Toată lumea să plătească atunci când intră în port. Și în, în statul nostru, de exemplu, în, în statul meu, uh, în Suedia, pentru a determina uh, armatorii să își curețe rezervoarele, să afecteze uh, substanțele sub, uh, periculoase, aceștia plătesc o taxă. Da? Și taxa nu se schimbă uh, dacă, dacă, nici dacă îți cureți, nici dacă nu îți cureți uh, rezervoarele. Da? Și pe de altă parte, dacă vrei să folosești acest fond, uh, vrei să-l accesezi, poți să schimbi pavilionul și să treci sub pavilion european. Uh, există, am arătat în raport și cum uh, văd eu propunerea mea compatibilă cu uh, Convenția de la Basel. mai aștept avizul juridic din, partea, din partea serviciului juridic cu privire la ordinea de măria a fondului și compatibilitatea cu Basel sigur că propunerea trebuie să fie una economic fezabilă, dar este și una politică și sub raport politic putem câștiga. Vitorio, voi verifica ce îmi spune uh, serviciul juridic în legătură cu compatibilitatea cu uh, Convenția de la Basel. Nu vrem să scoatem navele de sub uh, Convenția de la Basel uh, și nu vrem nici să arătăm că, este un, că avem afaceri cu un eșec al Convenției de la Basel. Uh, Basel, eh, Convenția de Basel este eh, deficitară în ce privește dezmembrarea navelor. Tocmai de aceea, când eh, evident o navă nu poate să, să-și folosească propriul motor pentru că nu mai funcționează, e bătrână, atunci o dezmembrez cu, prin niște proceduri speciale, dar sigur vom verifica încă o dată compatibilitatea cu Convenția de la Basel. Chris Davis. Mi-e greu să-mi citesc notițele cu, în legătură cu ce am notat la întrebarea noastră. Uh, sigur, Consiliul nu poate uh, reacționa. Uh, și cei cu care am vorbit de la Consiliu s-au întrebat uh, Ehm, da, interesant uh, să vedem cum poate funcționa. Dar nimeni nu a spus imposibil. Un lucru este clar, oamenii nu respectă uh, legea acolo. Apoi, ehm, a spus că Convenția de la Hong Kong va fi pusă în aplicare cândva, peste ani și uh, vom asista la o, o culminare a activităților de dezmembrare și de reciclare în 2015, când vor, fi, vor intra în valoare, vigoare noi reglementări cu privire la uh, rezervarele de combustibil ale navelor. Este tocmai de aceea bine să avem un document legislativ uh, pus în vigoare, uh, intrat în vigoare înainte de Convenția de la Hong Kong, sau pus în aplicare mai devreme. Și ar ar fi bine dacă regulamentul ar putea fi aplicat și navelor care nu circulă sub pavilion european. Iar în ce privește articolul 23, este poate articolul cel mai controversat. Dar și mai controversată este propunerea comisiei, pentru că comisia spune uh, e mai ușor să folosești uh, și să impui un, uh, un stimulant negativ, deci un, un, o măsură de descurajare. Pe de altă parte, Comisia recunoaște că e foarte ușor să treci pe lângă lege. Deci, deci articolul 233 poate, dacă este aplicat în tocmai, să facă atractivă respectarea legii, inclusiv sub raport economic. Zabine Vils văd că nu mai este în sală. Matias. And my principal objective here was to have a self-financed scheme. And I interpret you that we could find some kind of European funding to add up or help in this case. That's how I interpret you. I prefer to have a self Prefer să avem o schemă de amens. Aș putea să iau în considerare opțiunea dacă ar beneficia de o majoritate. Să vedem, nu re- resping această propunere mai ales dacă avem uh, cazul navelor abandonate, unde nu găsim proprietarul, ar putea să funcționeze. Vom discuta propunerea. Richard, ai menționat că trebuie să fie o propunere fezabilă și realistă, dar propunerea mea este realistă. Nu putem să avem o schemă cu stimulente uh, negative dacă toată lumea poate să evite respectarea legii. Timp de 14 ani, Convenția de la Basel nu a fost aplicată din acest motiv. Eu am o viziune globală asupra fondului. Nu este atât de birocratică pe cât spuneți, după, acum, după cum a spus Peter. Avem structura portoară, mai adăugăm un strat, apoi uh, contribuția va fi plătită în fond de autorități. Inițial, era o propunere mai dificilă, conectată de, legată de fiecare navă. Fiecare navă de pe lista europeană ar trebui să fie eligibilă pentru fond. Nu este o, o birocrație prea accentuată. Structura există deja. Este o propunere nebirocratică și nu ar costa foarte mult pentru că acea contribuție s-ar reîntoarce apoi în sector este un cost minim și o uh, birocrație minimă. Garanția bancară, care făcea parte tot din uh, schema stimulentelor negative, ar putea fi evitată, dar aceasta, pres- aceasta presupune totodată mai multă birocrație, trebuie făcute uh, transferuri, odată cu schimbarea proprietarului navei, e nevoie de un control mai mare, iar în propunerea mea, singura autoritate de uh, con- control este cea portoară. Acolo se plătește o singură dată la sfârșit când se reciclează nava. Vrem un plan de uh, reciclare care poate fi schimbat cu timpul. Plata este legată de o facilitate de uh, ieșirea din uza navei și mi se pare o propunere mai fezabilă și mai eficientă din punct de vedere financiar. Teodorus, nu putem să schimbăm salariul oamenilor de 2 dolari pe zi, nu putem să ne implicăm în acest subiect. Dar noi oferim un stimulent pentru ca uh, operatorii care se ocupă de dezmembrare să uh, Uh, îmbunătățească standardele și efectul asupra oamenilor nu uh, va fi chiar imediat, dar sectorul se poate îmbunătăți. Își poate îmbunătăți uh, facilitățile. Sper că am răspuns la toate întrebările. Aștept cu nerăbdare să continuăm discuția. Dar eu sunt destul de optimist pentru că nimeni nu spune că este imposibil. Pot deja să spun că dacă avem o convenție de la Hong Kong ce nu poate fi pusă în aplicare și o convenție de la Basel nepusă în aplicare, atunci nu am rezolvat nimic. Mulțumim, încheiem dezbaterea și trecem de la punctul 5 la punctul 6. Termenul de depunere a amendamentelor este 17 decembrie. Um, iar în 24 ianuarie votăm propunerea cu amendamentele împreună. Votul în comisie va fi pe 19 februar, februarie și votul final în plenară este prevăzut pentru aprilie. Vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte dinamică, mulțumim și pentru videoclipul pe care am reușit să-l vedem pentru a Uh, arăta, care a ilustrat foarte bine care este problema cu care suntem confruntați aici și global. Și trecem la punctul 7, optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului, creșterea încrederii prin ameliorarea cunoștințelor și a capacității de reacție a autorităților. Dau cuvântul mai întâi uh, cuvântul mai întâi raportorului domnului Oreste Rossi. Sí, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. O să pornesc de la un aspect care deja a fost menționat atunci când am discutat subiectul anterior, și anume importanța să fim atenți să nu venim cu dispoziții prea specifice sau prea confuze, fiindcă pierdem nu doar competitivitate, dar sunt companii care se închid și se duc în țări unde lucrurile sunt mai ușoare, în ghilimele, fiindcă ușor înseamnă că nu mai corespund normelor europene, nici din punct de vedere al protecției mediului. Prin urmare, riscul până la urmă este să creștem emisiile de poluanți în atmosferă. O altă observație pe care vreau să o fac și pe care de asemenea am auzit-o este că trebuie să avem mai multe, un dialog mai intens între diferitele directorate, Envi, Climă și Enterprise, dar și noi trebuie să dialogăm din partea noastră cu directoratele de la Comisie. Domnul Tajani, de exemplu, nu ne-a vizitat prea des. Îmi cer scuze, intervine domnul președinte. Er Vă rog ca aceia care nu mai sunt interesați de acest raport să părăsească sala și să o facă acum și în liniște, pentru ca raportul să-și poată continua prezentarea. Vă rog. Rischi de rendere. Bun, dacă nu, riscăm să complicăm și mai mult uh, cerințele de respectare a normelor de mediu și până la urmă asta ne dorim cu, toți, cu toții, ca toate statele să respecte normele de mediu în mod egal. La întâlnirea anterioară am făcut o trecere în vedere rapidă și au existat și o serie de amendamente. Dorința este să avem un text scurt, da, dar uh, vorbim despre 6.000 de cuvinte, volum pe care nu-l putem depăși. Și o să încerc să uh, introduc și amendamentele. Bun, avem elemente cheie în primul rând. Care sunt acestea? Sunt cele pe care le avem uh, în paragrafele inițiale. Impactul asupra asupra mediului și beneficii, simplificarea poverii administrative prin uh, abordări pe care le-am menționat deja și care ar stimula o mai bună aplicare, o mai bună transparență a procedurilor de mediu, garanții pentru un acces mai ușor la justiția de mediu pentru cetățeni. Fără îndoială, problemele au legătură între ele. Nu există suficiente studii de mediu din partea comisiei, nu există suficiente controle ex ante și ex post, uh, nu se respectă principiul subsidiarității și proporționalității, există o incertitudine juridică, de exemplu, și o să vă dau uh, cele mai recente cifre pe care le-am găsit din 2008, 23,5% din toate încălcările dispozițiilor europene țin de legislația de mediu. Da, de asemenea, trebuie să avem în vedere că multe rapoarte există aici și um, există multe încărcări ce nici măcar nu sunt raportate. Uh, deci ăsta e un pas în urmă față de situația anterioară și trebuie să găsim soluții, să vedem care sunt soluțiile. După părerea mea, dar sunt deschis la sugestii din partea colegilor. O mai bună aplicare și um, implementare a legislației europene a mediului. Deci să devenim măsuri corective și preventive în sectoare cheie cu o mai bună cooperare între instituții, o mai bună coerență între politicile referitoare la impactul asupra mediului când se face revizuirea bugetului Uniunii Europene o mai bună informare, eforturi pentru a disemina bunele practici între statele membre și Uniunea Europene, apoi Trebuie să ne asigurăm că programele comunitare pentru mediu sunt vizibile, Trebuie să reorganizăm structurile administrative pentru colectarea de date, comunicare, acces la informații la toate nivelurile. Trebuie să intensificăm activitățile pilot, contractele tripartite între statele membre, Uniunea Europeană și nivelele regionale și locale, o mai bună certitudine juridică. Vreau să vă amintesc de asemenea că nu s-a făcut un studiu complet de impact a poverilor administrative care decurg din regulament la nivelul comisiei. Trebuie să vedem care sunt instrumentele ce există pentru reducerea costurilor administrative. Asta nu înseamnă nerespectarea dispozițiilor de mediu, ci să le respectăm cu povere administrative mai mici schimb de bune practici, uh, să evităm suprareglementarea sau uh, dispoziții uh, care se contrazic v-am distribuit un mic tabel în care am enumerat uh, normele ce trebuie respectate de un produs auto. E clar că există confuzii și când apar confuzii cresc costurile. Deci, repet, nerespectarea dispozițiilor nu este ceea ce vrem, sigur, dar trebuie să fie respectată în mod logic și cât mai simplu posibil. Apoi, utilizarea uh, activităților online, administrație online, soluții digitale care nu sunt utilizate suficient în prezent prezent. Apoi, promovarea uh, responsabilității sociale a companiilor în domeniul mediului și asta e important. Accesul cetățenilor la justiție pe probleme de mediu și aici este un uh, lucru pe care trebuie să-l avem în vedere, dat fiindcă există o dispoziție în acest sens și care deocamdată s-a oprit la prima lectură. Identificarea la metode de mediu mai adecvate trebuie să diseminăm Uh, practicile care dau rezultate între statele membre, trebuie să ne asigurăm că nu aplicăm doar metode sancționare, ci să încercăm să convingem că respectul normelor de mediu e în avantajul tuturor. Deci nu e doar o obligație, o povară, ci există și avantaje și, sigur, să înțelegem că dispozițiile de mediu nu trebuie să existe, nu trebuie să fie un, un obstacol în care investițiilor. Trebuie să sensibilizăm companiile în acest sens cu beneficii, cu stimulente, fiindcă noi dorim ca aceste companii să rămână, să producă în Europa, nu să se închidă și să meargă în state terțe, unde există riscul să polueze mult mai mult decât ar face aici și să reamintim că toate sectoarele trebuie să fie evaluate în mod serios, trebuie să se facă un studiu de impact și din perspectiva respectării mediului și al concurenței. Mă opresc aici Există o serie de aspecte pe care le consider extrem de importante și la care trebuie să fim foarte atenți. Există două aspecte principale pe care vreau să le menționez. Dialogul la toate nivelurile, adică Comisia noastră, Comisia Europeană cu diferitele directorate și dialogul cu industria. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că investițiile în mediu nu reprezintă niște cheltuieli inutile sau care se fac numai pentru că ești obligat, ci trebuie să devină o metodă coerentă de lucru pentru a îmbunătăți mediul de lucru pentru toată lumea. Mulțumesc, raportor în umbră, Karl-Heinz Florenz. Domnule președinte, domnule raportor, Știți că abordarea mea este cu totul diferită în cazul acestui raport. La sfârșitul intervenției dumneavoastră ați spus că vă temeți că industria europeană va căuta calea străinătății și va se va delocaliza. Să știți că mie îmi face mult mai mari griji competitivitatea intraeuropeană. Dacă mă uit ce, ă, ce se întâmplă în țara mea și ce se întâmplă în Italia, în țara vecină, ă, sunt uh, două lumi complet diferite. Dacă vedem uh, care este uh, situația în domeniul ambalajelor și dezafectarea anumitor deșeuri, în Franța, în Italia, în Marea Britanie, practic nu s-a făcut nimic în ultimul deceniu. Și în țara mea, totuși, situația este cu totul alta. Îmi pare rău că doamna director general nu mai este aici, chiar regret foarte mult. Deci, dacă îl întrebați pe comisar el vă va spune, problema noastră este lipsa de punere în aplicare în plan național a directivelor europene. Există țări cu 100% punere în aplicare, cu altele cu 20% și nu trebuie să vă mergeți pentru asta în România sau Bulgaria. Da? Deci eh, găsim astfel de exemple în imediata vecinătății a țării mele. Deci, haideți să ne apucăm de treabă și să vedem ce se face și unde se face. Sunt de acord să avem mai puține reglementare și sunt de acord Eh, dacă spuneți că ar trebui să ne folosim de mai multe sisteme electronice. Dar haideți odată, vă rog frumos, să începem cu punerea aplicare. Comisia nu are nici măcar dreptul ca la Chel, pe malea Rinului, în vecinătatea Strasburgului, să să ia probe din apa Rinului și să verifice dacă Uh, fabrica de preșpan și de prelucrare a lemnului din Strasburg uh, emite mai mult sau mai puțin decât uh, nivelul permis de noxe. Da? Deci regulile trebuie, înțeleg, trebuie să fie acelea și trebuie să fie comparabile. Și câtă vreme nu nu există consens în această privință și câtă vreme nu sunt trase la răspundere statele noastre membre și la vechi în primul rând, atunci eu, până atunci eu nu pot să fiu de acord um, Eh, cu, cu propunerea noastră. Mi-am permis eh, ca într-un act de eh, oarecare nesupunere civilă să, să operez niște și să solicit niște modificări la acest raport și mă bucur foarte mult că ne oferiți mai mult timp pentru acest lucru. Mulțumim, eu la acum. Domnule președinte, vă mulțumesc. Da, deci uh, transpunerea acquis-ului uh, se pare că este o temă predilectă a fostului uh, președinte al acestei comisie. Sigur, dacă, dacă ai făcut odată niște legi, sigur că ești nemulțumit când aceste legi nu sunt puse în aplicare sau nu sunt puse în aplicare în mod suficient de mulțumitor. Îi mulțumesc colegul Ossi pentru raportul său, dar am impresia și eu că el a greșit tema. Pentru că comunicarea Eh, comisiei se eh, referea la avantaje, iar, eh, iar raportul Rossi evidențiază mai degrabă dezavantajele politicii de mediu. Deci, cumva, structura raportului său este, este greșită. Abordează, într-adevăr, niște teme importante, dar abordarea este una negativă. E deci, ca și când am stat pe mâini și am uh, scrie cu picioarele. Uh, ar fi bine dacă uh, Comisia Envi s-ar, s-ar regăsi în demersul pe care îl face Comisia prin propunerea sa și pe care vrem să-l transformăm, transformăm într-o lege pentru toți. Eu sunt convins că politica de mediu contribuie la inovare și tehnologizare, dar știm că neimplementarea legilor produce și ea costuri. Ar putea uh, uh, fi create peste 400 de uh, mii de locuri de muncă și ecologizarea industriei ar putea crea o piață de peste 50 de miliarde de euro. Eu cred că domnul Rossi s-a preocupat mai mult de aplicarea principiului subsidiarității, numai că asta nu are legătură cu punerea aplicare subsidiaritatea, eh, subsidiaritatea are rol înainte de existența unui cadru legislativ european. În momentul în care avem un cadru de reglementare european, ne considerăm o comunitate uh, europeană în care aceste reguli și directive europene sunt uh, transpuse în tocmai și la fel în toate statele membre. Sigur, legile trebuie aplicate în statele membre dar vă spun, banii de unii singuri nu ajută la acest lucru. Am identificat și identif- de, deficități, de, de, încep scuze, deficite care care nu țin neapărat de bani, ci poate de lipsa de know-how, de lipsa de capacități administrative de punere în aplicare a legilor. Există practici diferite. Există state membre mari, dar și unele state mici, care au un, o capacitate foarte bună de punere în aplicare a legii și altele care, ă, care stau neclintite în fața unei noi legi și care <clears throat> nu, nu reușesc ă, punerea în aplicare. Ă, în, în programul cadru care mâine va fi uh, prezentat de comisie, uh, se vorbește peste tot numai de punere în aplicare, implementare, implementare, implementare. Sigur, pentru asta e nevoie să uh, creăm și unele parteneriate funcționale. Comisia Europeană, împreună cu autoritățile naționale, dar și cele regionale și locale, trebuie să intre într-o relație de parteneriat pentru uh, o implementare uh, corespunzătoare și, și, și egală peste tot a achilului comunitar. Așadar, mă alătur colegului Florence spunând că raportul ăsta ar trebui să fie puțin, uh, scris puțin diferit. Acum trebuie să vedem și care vor fi amendamentele, dar uh, eu mi-aș dori o abordare mai pozitivă din partea colegului Rossi. Dumneavoastră, stimate coleg, vedeți mai mult dezavantajele, eu văd oportunitățile acestei politici de mediu. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președintele. Și după ce au luat cuvântul foștii eh, președinții acestui, eh, acestei comisie, eh, acum dăm cuvântul lui colegului Teodor Salakakis. That, uh... Am să încep prin a spune că ne distanțăm de concluziile raportorului prin urmare, avem o, o să facem o poziție alternativă. Un lucru e clar cu politica noastră de mediu, nu e implementată așa cum trebuie și nu avem mecanisme serioase pentru a controla nivelul de implementare. Asta se întâmplă concret. Cred că ar trebui să avem vehicule mai puternice și centralizate care să permită monitorizarea și uh, nivelul de implementare a politicilor noastre. Comisia trebuie să fie mai puternică și sunt de acord cu domnul Florenț. Vreau de asemenea să spun că e nevoie de implicarea mai puternică a cetățenilor. Trebuie să realizăm acest lucru, dar în mod responsabil, fiindcă au fost cazuri în care implicarea cetățenilor a fost făcută nu din considerente de mediu, ci din alte considerente și în multe țări această legislație a fost folosită pentru a bloca investițiile uh, în instanță fără motive întemeiate. Prin urmare, ar trebui să ne asigurăm că dacă motivele sunt întemeiate, poți opri ceva, dar dacă nu, nu poți folosi această prevedere pentru a șantaja societatea. Fiindcă e nevoie de investiții care să fie, uh, să protejeze mediul și oamenii trebuie să poată folosi legislația. Și un ultim aspect, În trecut am folosit legislația de mediu ca politică industrială, adică pentru a oferi câștiguri sectoarelor cu un avantaj competitiv. Și acest lucru n-ar trebui să se mai întâmple pe viitor, fiindcă și asta subminează baza comună pe care trebuie să ne situăm. Crista Clas. Crista Clas are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să-l susțin pe Karl Heinz Florenz, care spune că implementarea egală în statele membre este o temă recurentă uh, încă nerezolvată. Noi peste totdeauna ne-am uh, luptat pentru standarde legale și uh, metode, legi egale indiferent că vorbim despre regulamentul privind pesticidele sau, sau alte regulamente, trebuie să existe standarde uh, unice și egale pentru toți consumatorii europeni. Și uh, sigur, atunci când uh, unele chestiuni trec de dincolo de cadrul european, atunci trebuie să ne îngrijim de aplicarea în tocmai a, uh, și în același fel a legislației peste tot în lume. Dar le, cadrul legislativ evoluează foarte rapid și uh, trebuie să ne adaptăm la el. Unii oameni au viteze diferite și capacități diferite de adaptare. Dar vreau să apelez la, uh, la răspunderea Comisiei în a verifica corespondența dintre diferitele uh, directive și regulamente pentru a evita uh, suprapunerile de competențe deci, iată care este apelul meu la adresa Comisiei. Doamnelor și domnilor colegi, multe din uh, proiectele noastre legislative sunt foarte teoretice, sunt pur matematice <clears throat> și, într-adevăr, înțeleg că este greu să obținem o acceptanță din partea guvernelor naționale, a autorităților naționale, uh, față de uh, standardele propuse de noi, pentru că, pentru că de multe ori nu se întrevede capitalul comun, valoarea adăugată comună <clears throat> ce rezidă în aceste noi propuneri. Da? Sigur, aceste locuri de muncă despre care vorbim trebuie plătite. Deci propunerea unei, unei o propunere legislativă trebuie văzută și întotdeauna și în lumina impactului economic și financiar pe care îl are. Da? dar nu numai, numai dacă uh, cooptăm uh, și societatea uh, în întregul său, putem să ne asigurăm de, de conștientizarea acestei valori adăugate europene. Este o provocare la adresa noastră, dar este o provocare și la adresa Comisiei. Mulțumesc, spune președintele, și acum dăm comis- cu, cuvântul Comisiei. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia este recunoscătoare uh, Comisiei ENVI pentru a fi desemnat un raportor uh, pe tema comunicării noastre. Mai întâi, această comunicare reflectă uh, prioritatea pe care a conferit comisarul Potocnic comunicării. Comunicarea enunță idei cheie pentru o posibilă ameliorare a <clears throat> legislației existente și cred că aici suntem cu toții de acord că obiectivele sunt comune. Într-adevăr, poate am putea distila mai bine ideile din uh, comunicare și uh, am putea astfel să le reducem la șase uh, concepte cheie. Mai întâi, nivelul de cunoștințe, nivelul de informații, importanța Uh, cunoașterii materiei pentru, de către aceia care lucrează la implementarea uh, legislației europene. Tocmai de aceea încercăm să creștem fluxul de informații și schimbul de bune practici. Asta înseamnă să ne folosim mai mult de informații disponibile online pentru ca oamenii să poată urmări mai ușor cum și în ce măsură este realizată implementarea în uh, teren. O altă idee, un alt concept că se referă la uh, așa numitul networking, constituirea de rețele de experți, um, uh, rețele diferite, cum ar fi rețelele judec, judecătorilor, să cooperăm cu aceia care sunt uh, practicieni în materie judiciară în Europa care pot să ne prezinte, de exemplu, jurisprudența uh, în acest uh, domeniu și care care ar crește și coerența a punctului de vedere al judecătorilor din diferite state membre. Al treilea concept ar fi cel de schimb de bune practici. Cooperăm foarte strâns cu Comitetul Regiunilor pentru a afla care sunt uh, la nivelul autorităților regionale și locale chestiunile cele mai sensibile. Încercăm să uh, venim în întâmpinarea acestor îngrijorări și să răspundem astfel și îngrijorărilor temerilor domnului Rossi. Accesul la justiție este foarte important și domnul Rossi l-a a evidențiat uh, nevoia urgentă de a avea un acces corespunzător la justiție în domeniul mediului. Uh, suntem în curs de desfășurare a unor studii. Uh, sigur, Curtea Europeană de Justiție uh, are deja o jurisprudență în această privință și cu toate că propunerea Comisiei din 2003 nu a progresat foarte mult, Curtea Europeană de Justiție a, avut deja unele, are deja unele hotărâri care permit uh, cetățenilor europeni să uh, aducă în, just, în fața justiției cazuri de uh, încălcare a normelor de mediu. Și aceasta este o bază de lucru fezabilă. Alte idei se referă la mecanismul de gestionare al reclamațiilor, o altă idee preluată și de domnul Rossi. Adică trebuie să ne gândim cum anume să facem ca cetățenii să se poată implica în mod constructiv în Uh, chestiunile care uh, reprezintă un motiv de îngrijorare pentru ei. Noi vrem să încurajăm această participare cetățenească. Și în final, dar nu în cele din urmă, uh, ne-am concentrat și pe inspecții. Pentru că multe din problemele pe care le observăm rezultă din lipsa de controle adecvate în teren. Uh, în Uniunea Europeană avem exemple de state membre care uh, au deja mecanisme foarte sofisticate, uh, cu un efort administrativ minim, care permit intervenția eficientă în cazul încărcărilor în domeniul politicilor și normelor de mediu. Noi vrem să ne asigurăm că aceste bune practici deocamdată să devină norma practicii în Uniunea Europeană. Deci, domnule președinte, vedeți care sunt uh, uh, inițiativele noastre. Sperăm ca unele dintre aceste inițiative să-și uh, găsească uh, locul în uh, proiectul celui de-a șaptelea program de acțiune în domeniul mediului, care sperăm noi va fi publicat cât se poate de curând. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Dorește raportorul să mai revină încă o dată? Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, dar vreau să mulțumesc în mod special colegilor și comisiei care s-a referit la niște aspecte de fond cu care sunt în totalitate de acord. E foarte bine de schimb de bune practici, um, informații, control adecvat, acces la justiție, respectarea cetățenilor, cunoștințe, informații, absolut de acord. În ceea ce privește intervențiile colegilor, Cred că majoritatea lucrurilor care au fost puse aici, uh, unele asemănătoare, domnul Florenț spune să utilizăm reguli, da, așa și este, trebuie și să fie aplicate, uh, norme mai simple, dar care să fie aplicate. Sunt absolut de acord, exact același lucru îl spunea și uh, doamna Clas cu privire la dispoziții, iar sunt de acord, trebuie să fie primite sau aplicate în toate statele, dar trebuie să existe și o marjă, sigur, dacă vrem să avem o Uniune Europeană funcțională, însă trebuie să aplice toată lumea regulile. Teodor mi-a spus câteva puncte cu care nu este de acord și vorbește despre o implicare mai puternică a Comisiei. Și cred că am auzit deja din partea Comisiei ceea ce ne așteptăm, cred că a fost un răspuns bun, o mai bună participare a cetățenilor, cetățenilor și acest lucru a fost pus și de mine și de comisie, dar sigur dacă prezentați uh, propuneri, cu mare plăcere uh, doresc să le primesc. Joe Linen e un capitol aparte, fiindcă știți de multe ori că m-am certat cu Joe pe chestiuni de mediu, avem poziții diferite, dar aici, iată, îi mulțumesc, fiindcă mi-a spus că apreciază suficient de mult raportul și a observat că am vorbit mai degrabă de aspectele negative decât de cele pozitive. Există aspecte pozitive, le-am menționat și eu, le-a subliniat și comisia pe care le apreciez, dar dacă vrem să îndrăznim să mergem puțin mai departe, trebuie să urmărim să eliminăm ce e negativ și pentru asta trebuie să punem negativul în evidență ca să-l putem rezolva. Sunt de acord cu colegul Leinen că trebuie ca regulile scrise să fie și aplicate. Sunt de acord și cu conceptul subsidiarității, adică uh, dispozițiile să fie prin primite și puse în aplicare în statele membre și e un succes că, cel puțin parțial, iată că suntem de acord. Mulțumim, domnule Rossi. Întotdeauna este bine să ai o atitudine pozitivă în viața. Asta simplifică multe lucruri în viață. Și pentru ca lucrurile să fie mai simple, vă propun ca amenamentele să fie depuse până pe 13 decembrie Um, amendamentele uh, vor fi votate în 23-24 ianuarie și în februarie urmează votul în plen. Cu aceasta cred că putem să bifăm și acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume Punctul 8. Obiecție în temeiul articolului 88 alinatul 2. Utilizarea acidului lactic pentru reducerea contaminării microbiologice de suprafață a carcaselor de bovine poate nu vă spune prea multe acest titlu, dar că sunt uh, sigur că discuția va fi și ea uh, foarte palpitantă ca și în cazul temelor anterioare. Atunci, uh, haideți să dăm cuvântul așadar sponsorilor, autorilor acestor, acestei obiecții. Mai întâi, doamnei Linda McGavin. Um, thank you, Chair. The reason um, I brought this to this committee Mulțumesc. Am adus acest punct în atenția Comisiei după ce am fost abordată de veterinari, de organizațiile ale consumatorilor, de inspectori care au îngrijorări legate de aceste măsuri. Ni s-a prezentat această problemă ca fiind una de igienă de către Comisia Europeană, dar motivul pentru care avem această propunere astăzi nu se referă la o schimbare în uh, legile uh, Uniunii Europene legate de igienă și faptul că există importuri din Statele Unite în Uniunea Europeană. Acum mulți ani uh, s-a interzis în Uniunea Europeană injectarea de hormoni în carnea de vită. Și s-a căzut de acord în Organizația Mondială a Comerțului ca uh, acea carne care nu a fost tratată cu hormoni să poată fi importată. Problema este că acum toată carnea uh, este expusă la acid lactic în timpul procesului de uh, tratare. Problema cu care au venit oamenii ce lucrează în acest mediu este că dacă se folosește acidul lactic în timpul procesării, în uh, timpul liniei de producție, se pot uh, ascunde anumite probleme de igienă. Dacă acidul lactic ar fi folosit la sfârșitul uh, procesului, când este carnea examinată de veterinari, iar în legea europeană, la sfârșitul uh, liniei de producție, carcasele sunt spălate doar cu apă potabilă. Așa este regula în Uniunea Europeană, dar în Statele Unite se folosește acid lactic în linia de producție și acesta poate uh, deghiza probleme de contaminare. S-au făcut mai multe uh, propuneri în această privință, dar Comisia Europeană nu a dorit să se permită folosirea acidului lactic în timpul producției, ci la sfârșitul producției. Dar în Statele Unite acidul este folosit și în timpul liniei de producție și pentru a ne alinea cu această uh, regulă a americanilor s-a făcut și propunerea aceasta de către Comisie doresc să avem astăzi o dezbatere publică. În Consiliu nu există o majoritate care să susțină propunerea Comisiei. Mai multe state membre au votat împotriva propunerii Comisiei la ultima reuniune a Consiliului. Vă voi spune îndată care state membre. Prin urmare, în momentul de față, guvernele care se opun sunt Franța, Austria, Grecia, Letonia și Polonia au votat împotriva, Ungaria, Belgia, Luxemburg și Finlanda s-au opus. S-au abținut, mă scuzați. În următoarele zile se va vota, dar dacă nu există o majoritate în Consiliu, atunci Comisia Europeană va lua o decizie. Cu alte cuvinte, ministrii nu vor lua decizia, nu vor vota, și nu este un lucru bun și este un lucru bun pentru democrație. Trebuie să avem o dezbatere publică. O altă întrebare pe care vreau să o pun comisiei. Dacă este o bună propunere din punct de vedere igienic, de ce nu s-a propus până acum acest lucru? Care este beneficiul pe care îl au consumatorii europeni? nu faceți propuneri legate de etichetarea cărnii tratate cu acid lactic, dar înțeleg că acele companii care folosesc acidul lactic, lactic trebuie să informeze consumatorul. Dar dacă nu va fi etichetată carnea, consumatorul nu va ști. Știu că este o metodă, o măsură comercială Poate Comisia să confirme că uh, Statele Unite nu permit uh, importul de uh, carne de vită din Uniunea Europeană? Deși problemele de igienă au fost rezolvate, problemele legate de boala vacine bune, tot nu se permite importul de carne de vită din Uniunea Europeană. Înțeleg că acum Congresul vrea să ridice interdicția dar nu s-a luat încă o decizie. Avem deci o măsură care nu are efecte clare, beneficii clare asupra Uniunii Europene. Consumatorii, veterinarii, persoanele din domeniu nu uh, sunt obligate să eticheteze carnea. Sper că colegii se vor gândi cu atenție la propunere și că uh, va fi reexaminată de comisie și ca acidul lactic să fie până la urmă folosit dacă se folosește la sfârșitul liniei de producție. Dacă metoda actuală, situația actuală este bună, de ce să o schimbăm? Consumatorul nu va avea niciun beneficiu și nu există motive să facem o schimbare. Und Mulțumim foarte mult, Linde McCavan. Și acum îi dăm cuvântul doamnei Dagmar Roth Beirent. Just to add what, uh, what Linda McCavan... Să mai adaug ceva la cele spuse de Linda. Acum nu discutăm despre problema igienei alimentare, vorbim despre comerț. Dacă analizăm, să vedem cine a fost convins de cine, mă uit la toate fețele de aici, aș putea să spun imediat cine a fost acea persoană. Începând de la cele mai înalte uh, straturi ale ierarhiei. Trebuie să hotărâm ce vrem. Credem că cea mai importantă parte este ideea unui nou acord cu Statele Unite? Am fost uluită să văd că în Comisia de Comitologie, într-o anumită etapă în care am studiat documentele, s-a făcut o propunere a, a utilizării acidului lactic doar după inspecția post-mortem la sfârșitul procesului. Dar nu aceasta este propunerea cu care ne confruntăm acum. Cred că Comisia ne va putea răspunde de ce s-a schimbat. Răspunsul este că dacă acidul se adaugă post-mortem, atunci e o, propunere interesantă pentru Statele Unite. Cei care consideră că e un subiect neînsemnat, spun că s-a dat un aviz de către EFSA. Avizul științific este, trebuie să spun, unul uh, ce trebuie folosit dacă este să le arătăm celor de la EFSA unde dau greș. EFSA a răspuns doar la două întrebări, la unele au spus că nu au destule informații, dar cred că lucrurile ar sta într-un anume fel. E vorba de siguranța alimentară, dar nimeni nu spune că acidul lactic este periculos sau că este toxic. Spunem doar că poate camufla anumite probleme de igienă. Există mai multe chestiuni ce intervin în timpul procesului. Pericolul ar fi practicarea unor norme scăzute de igienă în abatoare. Sunt omorâte toate bacteriile în stadiul în care sunt uh, în care este folosit, dar sunt ucise și bacteriile bune, care l-ar omorâ, l-ar distruge pe celelalte. Apoi, într-o etapă mai avansată a procesului, uh, nu va putea fi făcută o analiză uh, bună a probelor. Dacă am dorit să avem în Uniunea Europeană acidul lactic, am fi avut o lege dinainte pe această temă. Cred că DG Sanco, domnul Van Gottman și Van Dyken n-ar fi spus deja dacă ar, ar fi avut un impact asupra sănătății consumatorilor. dar este vorba de un sacrificiu pe altarul uh, acordului cu Statele Unite. Și despre asta este vorba, nu despre sănătatea publică. Sunt sigur că și domnul Demati ar putea să ne explice mai bine problemele cu care ne confruntăm aici. Eu țin minte că am, uh, am luptat atunci în problema hormonilor și până la urmă am pierdut și tot se importă carne care a fost injectată cu hormoni. Din punct de vedere al protecției consumatorului, este o metodă nejustificată dacă din punct de vedere comercial este logic, atunci asta nu știu, dar vreau să facem, să nu facem ceva ce nu credem că ar avea efect în uh, Uniunea Europeană doar pentru a avea acel acord cu Statele Unite. Mulțumim, uh, doamna Ruth Berend. Carl Schlüter are cuvântul. Much to add, I think both and Nu am multe de adăugat. Uh, s-au explicat deja obiecțiile pe care le-au colegii. În avizul ESMA nu sunt luate în considerare uh, toate aspectele. Nu văd, nu se spune că lipsa competiției între bacterii ar duce la uh, apariția unor bacterii patogene. Dar, după cum ați spus, nu ne este teamă de acidul lactic, ci de standardele proaste de igienă și de posibilele efecte asupra calității cărnii și asupra consumatorului. Nu mai am nimic de adăugat, de fapt, doar că nu putem, ca de fiecare dată când uh, nu suntem de acord cu Statele Unite, să spunem că este un conflict comercial. Trebuie să ne respectăm regulile, legile și să facem ce este corect. Uneori există conflict cu Statele Unite. Dar nu vrem să fim persecutați, nu vreau să fiu persecutat de Statele Unite. Dacă cred că ceva este corect, atunci fac ce este corect. Și ne asumăm consecințele. Prietenii noștri ne vor înțelege argumentele și vor accepta poziția noastră. Dar mi-e teamă că relațiile noastre că relațiile noastre nu vor fi, nu mi-e teamă că relațiile vor fi uh, afectate, mi-e teamă de efectul asupra lanțului alimentar. Așa că alegerea este clară. Mulțumim, domnule Schlüter, și acum avem o serie de colegi și colegi pe lista noastră, le dau citire și închid lista în acest moment. Corinne Lepage, Peter Wiese, Mayat McGuinness und Chris Davis und Sophie Oconi. Habe ich Am uitat pe cineva? Ah, domnul Bachi. Ok, bun. Dar cu asta am închis lista, spune președintele. Și am rugămintea să vă formulați pozițiile cât se poate de succint, astfel încât să avem timp suficient să primim răspuns și din partea uh, Comisiei, pentru că DigiSanca este reprezentată și, iată, surpriza surprizelor, a venit și Direcția Generală, Generală pentru Comerț. Dar mai întâi, doamna Zămăr, vă rog. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Avem uh, uh reguli de igienă foarte stricte în Uniunea Europeană și cu toate acestea avem anual 320 de caz, mii de cazuri de infecție alimentare. Deci, nu cred că este lipsită de sens introducerea unei măsuri suplimentare. Sunt de acord cu doamna Roth Berend că uh, e vorba și de comerț, dar nu numai de comerț. De ce să nu permitem ca acest acid natural pe care o, până la urmă îl produc e, uh, și mușchii noștri, că asta face febra musculară, nu? Acidul lactic. De ce să nu fie folosit acest e, uh, acid natural e, uh, ca măsură suplimentară în tratarea unei căni care, uh, în special când este prelucrată în stare crudă, uh, este uh, susceptibilă la infecție cu salmonele, cu alte specii de bacterii patogene. În ce privește votul din Consiliu, nu a existat o unanimitate, dar a existat o, și există o majoritate considerabilă pentru uh, Uh, pentru, în favoarea acestei măsuri. Deci 14 voturi pentru și 4 abțineri. Asta în total fac 18 voturi. Deci ea n-aș spune că uh, Consiliul uh, respinge în mod categoric această propunere. Cred că Consiliul mai degrabă așteaptă să se construieze o poziție a Parlamentului, ceea ce este uh, bucurător, nu? Aș vrea să subliniez că una din condițiile din propunerea Comisiei uh, este tocmai că recoltarea probelor de verificare a uh, carcaselor uh, prin care se uh, verifică respectarea condițiilor de igienă din timpul abatorizării, anume că aceste probe, așadar, să fie recoltate înainte de tratarea cu acid lactic. Este o propunere bună prin care ne asigurăm că acidul, tratarea cu acid lactic este o măsură suplimentară și nu, că nu este vorba de o măsură prin care uh, poți să mușamalizezi uh, niște uh, abateri de la norme. În plus, trebuie să uh, trebuie să uh, nu uităm că tratarea cu acid lactic uh, comportă și o, o obligație de documentare. Deci acele abatoare care se decid să folosească decontaminarea cu acid lactic trebuie să documenteze acest lucru și să transmită mai departe această informație cu privire la tratamentul aplicat unităților de procesare. <laughs> și dacă instituim această obligație, atunci ace- aceeași obligație trebuie aplicată și produselor din import. Și dacă acest lucru se întâmplă, atunci nu am rezerve și rețineri. Ehm, sigur că în relația cu uh, Statele Unite nu trebuie să servim întotdeauna tot ceea ce ni se cere, așa pe tavă. Am avut deja conflicte suficiente, carnea tratată cu hormon, alte situații, dar cred că uh, în, în cazul acesta uh, măsura care se propune este chiar pozitivă pentru piața noastră. De aceea nu pot uh, susține rezoluția și uh, propun ca votul nostru să fie împotriva acestei rezoluții. Corin Lapaj. Uh, Mulțumesc pentru prezentarea acestei poziții colegilor care au vorbit înaintea mea. În primul rând, este clar că vorbim despre uh, o prezență a comerțului și prezența DGITRE ne arată că doresc să ne facă să schimbăm regulile. Doamna Zomer a menționat chestiunea uh, clonării. E clar cum stau lucrurile pe acest prim punct, dar rămâne să vedem care este avantajul și dacă există unul pentru consumatorii europeni. Este clar că acidul lactic nu e uh, periculos, dar nimeni n-a spus că ar fi condițiile în care uh, se utilizează pun o problemă. Faptul că este o distrugere a bacteriilor și nu se poate face o eșantionare uh, corectă, asta e problema. Și asta dă naștere altor practici care pot fi folosite, fiindcă putem folosi alte produse, americanii pot folosi alte produse similare. Deci toate astea pun sub semnul întrebării efortul pe care îl facem de 10 ani pentru îmbunătățirea practicilor de igienă în abatoare. E importantă dimensiunea economică, dar trebuie să o privim și din perspectiva producătorilor noștri și din perspectiva cărnii europene. De fiecare dată când am avut tendința să uh, relaxăm eforturile pe igienă și pe securitate, am plătit un preț foarte scump și uman și economic și financiar. Să nu uităm acest lucru. Mersi. Peter Lise, bitte. Mulțumesc, Peter Lise. Dacă se poate, nu mai mult de două minute. Vorbim în limba engleză pentru că notițele mele sunt pregătite în limba engleză. Acidul lactic este o substanță cu prevalență naturală și uh, concentrația din propunerea comisiei uh, este relativ scăzută față de, uh, de prevalența naturală în carnea animalelor oricum. Este bine însă să avem argumente care susțin aceste valori și am discutat în grupul uh, PPE uh, acest, uh, această propunere. Renate Zomer a prezentat deja punctul de vedere al PPE, dar un fost raportor din rândurile noastre are niște întrebări. Domnul Schnellhardt scrie că, din câte înțeleg, propunerea, în, din propunere utilizarea acidului lactic în abatoare, abatoare este admisibilă doar la sfârșitul abatorizării, după ce au fost recoltate toate probele de eh, compatibilitate cu criteriile microbiologice. Și acum, dacă eh, îmi permite, schimb eh, și vorbesc în limba germană. Vreau să întreb Comisia dacă aceasta este într-adevăr interpretarea corectă, pentru că eu nu am înțeles asta. În anexa la propunerea Comisiei scrie și citez în limba germană, înainte de aplicarea uh, acidului lactic pe carcasele sau semicarcasele uh, de carne uh, trebuie luate uh, probe prin metoda sonda, sondării pentru constatarea cantităților uh, diferitelor bacterii post mortem. Ce sunt inspecțiile acestea post-mortem? Apoi, dacă vorbim de semicarcasă, animalul de mult e mort. Deci nu cred că se poate face uh, control post-mortem uh, înainte de a avea o semicarcasă. Vă rog să-mi explice cineva când anume are loc acest control post-mortem. Și apoi, în ce privește considerentele N și P, Uh, aici autorii rezoluții uh, evidențiază două uh, dezavantaje ale tratării cu acid lactic. Um, um, se vorbește despre daune provocate florei bacteriene. Atunci nu vă și prăjirea cărnii distruge proteinele din carne. Deci vreau un punct de vedere uh, profesionist de specialitate care să mă lăpânească în această privință. Mulțumesc, Peter Liză și apoi Mariet McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să aud răs, uh, răspunsul la întrebările uh, lui Peter. Există impresia că industria procesării de carne din bovine uh, care a trecut prin mari crize și sub uh, imperiul unor presiuni politice a îmbunătățit foarte mult uh, procesarea, um, utilizează uh, acidul lactic în temeiul regulamentului 853 din 2004. A doua chestiune. M-ar interesa să știu din partea celor care uh, vorbesc despre aspecte comerciale, de ce consideră că uh, comerțul este un lucru negativ. Este important și el pentru cetățenii noștri. Um, protecția consumatorilor este vitală, dar și comerțul este un interes vital și legitim al cetățenilor noștri. Deci, uh, asemenea doamnei Sommer, recunosc, a, a Uh, hotărât că acidul lactic este o substanță sigură, dar este important ca acidul lactic să fie utilizat uh, uh, după cum trebuie. Iar în ce privește aspectele comerciale, sigur, comerțul are două părți, avantaje și dezavantaje. Sigur, noi trebuie să vedem cum putem impune avantaje pentru industria europeană. Este important, de asemenea, să dezbatem aceste lucruri în public. Deci, Uh, consider că această dezbatere ar urma să fie într-adevăr crucială. Dar având în vedere ce a spus EFSA, eu cred că utilizarea acidului lactic uh, poate fi susținută și de aceea nu susținem rezoluția. Thank you, Chairman. There seems to be agreement that lactic acid... Chris Davis se pare că toată lumea știe și este de acord că acidul lactic este un acid natural, o substanță uh, cu prevalența naturală, că uh, este o substanță sigură și că uh, carnea tratată cu acid lactic nu poate fi distinsă de alte forme de carne. EFSA spune că acidul lactic este eficace și sigur în combaterea speciilor patogene de bacterii. Deci nu există riscuri uh, Uh, pentru siguranța consumatorilor, riscuri pentru mediu. Dar, în același timp, uh, avantajele este, uh, avantajul principal este reducerea considerabilă a contaminării cu bacterii. Și atunci întreb eu Comisia, de ce Comisia nu propune o legislație, un act legislativ care să instituie obligația utilizării acidului lactic în abatoarele din Uniunea Europeană? Doamna Oconi. Merci. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea este dacă propunerea comisiei modifică esențial principiul de bază al igienei alimentare pentru carne de vită. Răspunsul e nu, pentru că acidul lactic permite metode, utilizarea de metode suplimentare pentru îmbunătățirea igienei alimentare pentru carnea de vită. Da, traversăm o perioadă care favorizează, în vederea reducerii costurilor de producție, favorizează reducerea eforturilor uh, care țin de igiena alimentară în amonte, fiindcă știm că în aval cu acest acid lactic se pot șterge o serie de elemente negative care țin de această carne și cred că trebuie să luăm în considerare acest lucru, adică situația economică, criza aceasta pe care o traversăm, Uh, pune accentul pe concurență și s-ar putea ca asta să ducă la ignorarea oarecum a principiilor de bază din igiena alimentară. E o întrebare pe care trebuie să ne o punem și chiar dacă acesta nu este subiectul textului în cauză, intrarea pe piața europeană a cărnii care a fost tratată diferit în America din punct de vedere al igienei ar putea să ducă la relaxarea principiilor de igienă pe piața europeană. E o întrebare pe care trebuie să ne o punem. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Sommer, colega mea, și cred că în conjunctura economică pe care o traversăm, dacă alegem această soluție, uh, s-ar putea să deschidem o adevărată cutie a Pandorei pentru cetățeni. Mulțumesc! Eric Banchi Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, încerc, așa cum ne-a rugat domnul președinte, să fiu cât se poate de succint. Ne aflăm în fața unei probleme foarte dificile. Pentru că, evident, uh, Comisia este expusă unor presiuni, uh, așa cum am constatat uh, și în rândul nostru. Uh, ceea ce nu s-a amintit până acum este că tratarea cu acid lactic uh, crește uh, perioada de durabilitate a cărnii, adică amână termenul de expirare. Numai că atunci întrebarea se pune, mai putem vorbi de un produs proaspăt dacă acest produs este tratat cu acid lactic, ceea ce prelungește durata de viață. Sigur că Um, uh, au spus și colegii mei, acidul lactic are influențe foarte clare, uh, netăgăduite de nimeni asupra cărnii. Deci, dacă vorbim despre uh, permiterea sau nepermiterea acestui, uh, uh, acestui tratament, trebuie să ne gândim că Există, pe de o parte, abartoare care uh, sunt super tehnologizate și care, uh, prin pur și simplu prin uh, curățarea, igienizarea cu apă reușesc să impună uh, standarde de calitate dintre cele mai înalte și alte abatoare care sunt mult mai puțin tehnologizate, de exemplu la noi în Ungaria, care nu pot asigura aceste condiții de igienă. Deci, uh, impunerea noastră de tratament ar putea să ducă la o problemă pentru abatoarele din Ungaria. Tocmai de aceea Ungaria în Consiliu s-a abținut de la vot. Eu cred că uh, așa cum uh, în ultimii 10 ani am avut uh, uh, probleme de igienă alimentară majore, în următoarele, în următoarele 20 de ani vom constata cu siguranță și mai multe cazuri de igienă alimentară. Deci nu cred că trebuie să facem paci înapoi față de nivelul și standardele de prelucrare a cărnii care sunt în prezent în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum vreau să dau cuvântul Comisiei mai întâi reprezentantului eh, Direcției Generale pentru eh, Sănătate și Protecția Consumatorilor, domnul director general von Gottheim, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau întâi de toate să liniștesc pe toți membrii acestei comisii că noi avem probabil cele mai ridicate standarde de siguranță alimentară în lume și nu o să le coborăm niciodată. Nu o să punem în uh, pericol consumatorii, nu o să permitem derogări de la principiile de bază, nu o să înlocuim niciun fel de măsură de igienă cu utilizarea acidului lactic. Tot ce facem este să respectăm legislația. Vreau să vă reamintesc ca urmare a cărții albe privind siguranța alimentară, au fost aprobate o serie de directive privind igiena în 2004 și în 2006 acestea au intrat în vigoare. În aceste directive sunt definite toate procesele ce trebuie parcurse pentru a garanta ceea ce uh, acum este cunoscut sub denumirea Farm to Fork Approach. Prin urmare, o un nivel de siguranță continuu garantat în toate etapele. Vreau să subliniez toate principiile pe care um, le regăsim în actele adoptate de Consiliu și Parlament. În primul rând, responsabilitatea este la nivelul producției alimentare reprezentanții acestei industrii trebuie să se asigure că produsele alimentare sunt sigure când ajung pe piață. Siguranța trebuie garantată în întreg lanțul alimentar, de la fermă până la consumator. Există principiul HCCCP, punctele de control critic și de risc, care definesc punctele critice în acest lanț alimentar unde trebuie efectuate controle. În regulamentul uh, adoptat în 2004 există un temei juridic clar pentru comisie pentru aprobarea utilizării unei uh, substanțe suplimentare pentru curățarea carcaselor pe lângă apă. Am primit o serie de solicitări în acest uh, sens, cam cinci cred că deocamdată. acidul lactic este singurul de care ne ocupăm mai departe, fiindcă pentru celelalte cereri EFSA a dat un aviz negativ, așa cum ați auzit aici de mai multe ori. Acidul lactic nu pune probleme de siguranță sau de eficiență, este eficient, așa cum s-a spus de altfel și în discuțiile de aici. Recunoaștem de asemenea că e util pentru reducerea conținutului microbiologic. Nu are efect asupra creșterii rezistenței la microbi și nici nu are efecte negative asupra mediului. Deci există aceste criterii îndeplinite și nu există prin urmare niciun motiv pentru care să refuzăm utilizarea acidului lactic. Au fost și alte substanțe, cum am zis, pentru care s-a solicitat utilizarea din partea industriei, din partea guvernelor, dar acestea nu au primit aprobarea, fiindcă existau probleme de siguranță. Cred că din dezbatere și ieșit destul de clar că Acidul lactic este o substanță naturală care se formează în mușchi, oricui, când umblă, când fuge, se formează acid lactic. E folosit ca aditiv în produse alimentare și este aprobat de Uniunea Europeană spre utilizare. EFSA a recomandat utilizarea acidului lactic în condiții specifice din punct de vedere al concentrației, al temperaturii. Toate acestea se regăsesc în anexa la propunerea noastră. Pe lângă condițiile de siguranță stabilite de EFSA, am mai adăugat și noi niște criterii suplimentare și anume poate fi folosit doar pentru carcase întregi sau semi-carcase nu se poate folosi acidul lactic pe bucăți separate de carne. Unde trebuie folosit acidul lactic? Și uh, până la urmă despre asta e și vorba în această discuție. După părerea noastră, acidul lactic trebuie folosit acolo unde consideră producătorul alimentar că uh, este nevoie pe baza eșantionării, că este cel mai eficient dacă se utilizează. Deci nu în toate cazurile, ci unde este eficient. eficient. Fiecare abator aprobat din UE trebuie să aibă acest plan de punctele critice de control și risc, aprobat de autoritățile relevante și uh, producătorii alimentari cunosc cel mai bine aceste puncte critice pentru a determina unde ar fi cel mai eficient să se utilizeze acid lactic. Cum am spus, nu se înlocuiesc operațiile care trebuie efectuate. Uh, trebuie să se facă în continuare o eșantionare a carcaselor, trebuie să se facă inspecții antemortem, postmortem, să se inspecteze toate părțile carcasei pentru a ne asigura că uh, produsul respectiv este sigur. Dacă există o contaminare clară a carcasei, știți că abatoarele n-au cum să fie medii sterile, nu e ca o sală de operații dintr-un spital, deci dacă există contaminări stabilite, nu se mai poate folosi acidul lactic. La ce ne referim când spunem contaminare? Contaminarea de suprafață. E vorba de bacterii pe care nu le detectez la începutul procesului, după care se înmulțesc. Vreau să reamintesc uh, celor prezenți că în Uniunea Europeană avem în jur de 4.000 de cazuri de E. coli pe an. Contaminare cu E. coli și știm cât de mult rău poate face E. coli. Cred că vă amintiți cu toții efectele crizei E. coli de anul trecut din Germania. Nu era vorba de carne în situația respectivă, ci de alte produse, dar uh, în medie vorbim despre 4.000 de cazuri de contaminare la oameni pe an. pe baza uh, datelor de la ECDC. S-a spus aici că trebuie uh, că aceasta va, utiliza, va omorâ și bacteriile bune. Dar nu există bacterii bune și rele. Există bacterii, unele uh, cu predilecție pentru om și faptul că folosim acidul lactic reduce nivelul general de contaminare al, calca- carcaselor. Adică bacterii bune sau rele. După cum am spus, nimic nu se înlocuiește, ci se adaugă încă un nivel de siguranță pentru consumator. E o opțiune, o substanță ce poate fi folosită de producătorii din industria alimentară, nu e obligație, cum s-a menționat și în cazul discuțiilor Transmiterea informațiilor prin etichetare în următorul punct din lanțul alimentar e prevăzut în propunere. De aceea, domnule președinte, puteți garanta membrilor că propunerea noastră a fost uh, întemeiată din punct de vedere al igienei. Mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult! Atunci, um, haideți să dăm cuvântul directorului de MATI, director general de la Direcția Generală Comerț. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. So I'm Director General for Trade. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt uh, director general pentru comerț și sunt fost director general pentru agricultură. Deci mă pricep și la aceste lucruri. Nu voi uh, intra în aspectele tehnice ale dezbaterii. Am auzit că acidul lactic este o suplimentare bună, dar nu substituie alte practici de igienă alimentară. În ciuda igienei alimentare la înalte standarde, avem, avem multiple cazuri de contaminare cu Escherichia coli sau cu alți agenți patogeni și acidul lactic reduce acest risc de contaminare. Deci, aș vrea din această perspectivă să menționez că, fără nicio îndoială, trebuie să găsim un echilibru între consumat- sănătatea consumatorilor, protecția consumatorilor și uh, uh, aspectele comerciale. Și fără îndoială vom prezenta reguli de bază cu privire la uh, uh sănătatea umană și veterinară și, um, și de fapt, uh, avizul nostru științific este foarte clar. E drept că uh, este un, un aspect cu care Statele Unite s-ar putea să nu fie de acord, dar uh, câtă vreme regulamentul se bazează pe un aviz științific, cu siguranță că scepticismul Statele Unite va fi mai degrabă spre, orientat spre negocierile comerciale eh, cu eh, Uniunea Europeană. Deci 18 state membre, eh, aproape o majoritate calificată, reprezentând 70% din populația noastră, 350 de milioane de locuitori, au subscris la aceste principii. Ce s-ar întâmpla dacă nu am adopta Uh, măsura. Pentru că trebuie să te, trebuie să te întreb uh, de acest lucru, pentru că orice decizie politică este bună doar dacă se pune în aplicare. Deci, uh, în mandatul meu precedent, în capacitatea mea precedentă, am negociat așa numitul deal al hormonilor utilizați la cane. Este, o, este un acord uh, provizoriu care, odată ce va expira, va, ne va aduce înapoi la, uh, la un acord precedent. Și asta în mod automat. Și uh, acest acord uh, uh va expira uh, destul de curând, în iulie anul viitor. Asta e prima consecință. A doua consecință este că perspectiva deschiderii unor negocieri uh, cuprinzătoare uh, de ordin comercial uh, cu Statele Unite ar fi dezabilitantul pentru noi. Și în al treilea rând, trebuie să ținem cont când discutăm despre aceste chestiuni că, fără îndoială, nu, nu, nu punem la îndoială principiile noastre de bază, Uh, regulamentul nostru, de exemplu, privind uh, organismele modificate genetic nu vor intra în aceste negocieri comerciale. Uh, problema beta-antagoniștilor nu va fi discutată, clona nu va fi inclusă în aceste negocieri. Deci, nu despre aceste lucruri vorbim. Da? Și nici, uh, nici, uh, și acest lucru nu are nicio legătură cu uh, clorularea produselor uh, de, de carne de pasăre. Chiar aceia care au votat împotrivă uh, știu că, că sunt afectați mulți fermieri care cresc uh, bovine. Am vorbit, de exemplu, cu doamna ministru care știu clar că nu a ținut cont deloc de situația aceasta la votul ei. Dar uh, fiți uh, asigurați că în negocierile cu Statele Unite vom ține cont de sensibilitatea uh, situației în care se află producătorii de carne bovină și că nu se va permite un acces liber al cărnii de bovine de cărni de vită americane pe uh, teritoriul Uniunii Europene, ci că vor exista niște uh, tarife legate de cotele uh, de import. Deci toate aceste aspecte pe care le-am menționat le vom scoate de pe ordinea de zi a negocierilor și nu vom fi de acord cu niciun element care ar putea să, pună un, să prezinte un risc suplimentar pentru consumatorul eh, european. Da? Și nu ne vom, ne vom, nu ne vom uh, uh împotmoli nici, despre, nici în uh, chestiuni de detalii de genul inspecții post-mortem sau pre-mortem și așa mai departe. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Cu aceasta am ajuns la sfârșitul dezbaterii noastre. Mai întâi vă mulțumim pentru răspunsurile primite la întrebările noastre. Unele Uh, întrebări, nu și-au găsit uh, răspunsul. Întrebarea doamnei Linde McGeven, domnul Lize n-a primit răspuns. Nu știu dacă, nu știu dacă uh, vreți să repetăm întrebările sau dacă vreți să vă mai acordăm timp să uh, răspundeți. Um, Întrebarea domnului Lize legată de stadiul în care se folosește acida eh, lactic în Statele Unite. Vă rog să fiți clar. Ați avut o propunere la, din partea comisiei, dar a schimbat-o la sfârșit. Acum spuneți că acidul lactic poate fi adăugat în timpul eh, procesării și nu la sfârșit după ce veterinarul a examinat carcasa. Apoi, întrebarea lui Chris Davis. Dacă este o idee atât de bună, de ce nu este obligatorie pentru toate abatoarele? Yeah. Mulțumesc. Domnule Van Rotem, puteți să răspundeți la aceste două întrebări pe care le-au pus colegii noștri? Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, da, după cum am spus mai devreme, propunerea nu înlocuiește nimic. Este doar un instrument suplimentar. Una din condiții este ca soluția de acid lactic să fie aplicată sub condiții verificabile și controlabile uh, care să fie integrate în sistemul uh, analizelor, uh, punctelor de control și analizelor de risc. autoritățile sunt obligate și vor fi în continuare obligate să preia eșantioane de la abatoare și astfel se stabilesc punctele critice. Iar această situație nu se va schimba. Va fi posibil ca autoritățile să folosească acidul lactic acolo unde este adecvat. să fie folosit atunci când există riscul contaminării. Nu vorbesc despre contaminarea vizibilă. Aceasta nu poate fi combătută cu acid lactic. Acesta trebuie folosit atunci când contaminarea nu este vizibilă, adică să fie folosit imediat după posibila contaminare. you talked about sampling of carcasses. Ați uh, vorbit despre eșantioane, spune doamna McAven, dar în legislația Uniunii se specifică la sfârșitul uh, liniei de producție trebuie să existe o eșantionare. Dar propunerea comisiei spune că uh, această carne tratată cu acid lactic nu poate fi supusă eșantionării. Dacă această carne e tratată cu acid lactic, nu mai pot fi luate eșantioane. Adică, la începutul procesului, personalul abatorului trebuie să identifice carcasele ce trebuie tratate cu acid lactic. Vor diviza carcasele, cele care sunt tratate și cele care nu sunt tratate cu acid lactic. Dar cum vine cu eșantionarea? Aceasta nu mai este făcută prin sondaj dacă unele carcase nu sunt supuse din start eșantionării. Asta am înțeles eu din ce s-a discutat. The interpreters have also right for pause, and so please, a short response in English. Yes, thank you. <coughs> Very short. So, so there is an obligation for slaughterhouse to sample 50 carcasses per week.